Dragi colegi, vă propun să începem ședința. Suntem la punctul 10 de pe ordinea de zi. Vom începe cu un schimb de opinii cu domnul Michael Schneider, care este raportor pentru avizul Comitetului Regiunii privind viitoarea politică de coeziune. La grupul de lucru privind uh, viitorul politic de coeziune am avut de asemenea un schimb de opinii cu domnul Michael Schneider și acolo s-a emis dorința ca toată comisia regii să uh, îl asculte pe domnul Schneider, așa că fără a mai uh, lungi îi dau cuvântul. Meine Damen und Herren, Vă mulțumesc, doamnă Hübner, doamnelor și domnilor. În primul rând, dați-mi voie să vă mulțumesc pentru invitație. Nu este prima oară când uh, sunt uh, în vizită la comisia dumneavoastră în ceea ce privește problemele ce țin de coeziune. Pentru raportorul uh, Comitetului Regiunilor este foarte important să poată discuta cu dumneavoastră și dacă și noi putem să uh, contribuim cu ceva la dezbaterile dumneavoastră, este, iată, o situație în care toată lumea are de câștigat. Ce vă prezint este o luare de poziție, așa numită prospectivă. Uh, comisia ne-a adresat o solicitare în uh, vara trecută cu privire la provocările uh, viitoare ale politicii de coeziune Uh, am făcut acest, acest document pe 15 aprilie. Această, acest aviz, această opinie a fost uh, um, adoptată cu unanimitate. Dacă ar fi ușor să obții unanimitate pentru un astfel de document, uh, Ehm, ar fi frumos, dar nu este așa. Dar, iată, în acest caz am reușit să creăm o, uh, un document coerent, dar care s-a bucurat de sprijinul tuturor. Așadar, este o uh, poziție uh, închegată. Doamnelor și domnilor, nu aș dori să vă țin o prezentare tehnocrată astăzi care să intre în uh, detaliu. Puteți uh, citi documentul dacă doriți aceasta. Am să vă prezint uh, pe scurt o serie de aspecte principale și am să arunc o privire și asupra discuției actuale. Cel mai important lucru pe care îl spunem noi cu, această, cu acest document este că cu toții sprijinim continuarea unei politici de coeziune puternice și durabile. O uh, coeziune, o politică de coeziune care să aibă oferte pentru toate regiunile și uh, localitățile. Suntem conduși de convingerea că, precum nicio altă politică europeană, politica de coeziune este una Uh, pe care cetățenii o înțeleg și pe care cetățenii o percep într-un mod pozitiv în întreaga Europa. Este o politică ce a dus la foarte multe procese economice, sociale în întreaga Europa. De aceea, chiar astăzi, uh, sprijinim ideea ca în viitor o bună parte din bugetul european să fie alocat um, acestui, uh, acestei politici și anume investițiilor în, um, în um, regiuni și localități. În ceea ce privește noile provocări, suntem de acord cu părerea Comisiei că, având în vedere coeziunea uh, economică, socială și teritorială, există noi provocări. Le cunoaștem uh, cu toții, schimbările climatice, siguranța aprovizionării cu energie, evoluția demografică și globalizarea. În ceea ce privește politica de coeziune, suntem convin, convinși că aceste noi provocări în fața cărora ne aflăm cu toții sunt și provocări pentru politica de coeziune atunci când ele duc la creșterea disparităților economice și sociale în regiunile europene. Politica europeană de coeziune poate astfel să contribuie la aplanarea acestor probleme dacă crește competitivitatea și atractivitatea regiunilor. Având în vedere aceste noi provocări, nu ni se pare totuși că ar fi nevoie de uh, crearea unor noi instrumente, crearea unor uh, noi uh, obiective pentru politica de coeziune. Doamnelor și domnilor, în uh, documentul nostru în uh, avizul nostru subliniem uh, și faptul că politica europeană de coeziune contribuie în mod semnificativ la coeziunea socială, dar și la uh, diminuarea disparităților sociale în Uniunea Europeană. Mai ales având în vedere criza actuală, uh, structurarea politică a coeziunii sociale trebuie să fie uh, um, contopită cu um, coeziunea economică. Fondul Social European este menit tocmai uh, să îndeplinească aceste obiective și este și pentru viitor instrumentul potrivit pentru asta. De aceea el trebuie să fie păstrat în cadrul politicii de coeziune și trebuie să existe în continuare uh, o abordare integrată pentru utilizarea acestor instrumente în Uniunea Europeană. În aviz ne exprimăm uh, convingerea uh, cu privire la fondurile structurale, uh, conform cărea aceste fonduri structurale sunt cel mai important instrument pentru a ajuta regiunile să își îndeplinească potențialul intrinsec um, de dezvoltare economică și socială. Presupun că doamna Hübner, în calitate de comisar, pe asta bănuiesc că a pus accentul. Noi suntem convinși că în fiecare regiune există potențial de creștere și de, dez de dezvoltare care trebuie numai să fie dezvoltat și promovat și stimulat. utilizarea fondurilor structurale nu este un fel de uh, pomană uh, către cei care cerșesc. Din potrivă, se fac investiții în potențiale cu obiectivul ca pe termen mediu sau termen lung regiunile să aibă capacitatea să uh, devină independente și să se poată ocupa de propria lor dezvoltare. Trebuie să ne gândim la, și la ceea ce a spus Federico Baca în uh, raportul său, uh, sub, uh, când vorbea despre condiționalitate și flexibilitate. Când vorbim despre potențialul regiunilor, trebuie să oferim cât se poate de multă flexibilitate pentru regiuni și suficientă libertate pentru a atinge obiectivele noastre care sunt comune la nivelul Uniunii Europene. Deci trebuie să existe un echilibru între uh, solicitările și cerințele noastre, standardele noastre și flexibilitatea uh, necesară îndeplinirea acestor obiective. Aici subsidiaritatea este esențială și noi subliniem asta în, uh, în avizul nostru. Doamnelor și domnilor, gândurile noastre cu privire la viitorul uh, politicii de coeziune sunt uh, pe, se, se bazează pe o serie de principii și anume în primul rând uh, și în viitor trebuie să existe obiective la nivel european uh, practic respingem o renaționalizare pentru că ar avea loc o fragmentare a obiectivelor uh, concentrarea pe regiunile mai slabe, dar menținerea um, uh, ofertelor pentru toate regiunile, uh, menținerea sistemului decentralizat pentru politica de coeziune. Iar la fondurile structurale, credem că uh, trebuie îmbunătățită situația Aș dori să vă atrag atenția asupra unei probleme pe care o are regiunea mea acum, Saxonia-Anhalt, în Germania. Iată, în ultimul moment, în ultimul timp am început să mm, utilizăm uh, acest nou tip de fonduri dar uh, folosind acest nou tip de fonduri, uh, așa numite revolving funds, uh, avem probleme cu um, curtea de conturi, pentru că se pare că acestea sunt uh, menite numai uh, noilor uh, direcții, cum ar fi schimbările climatice și așa mai departe. Este, iată, o problemă care bănuiesc că poate să apară și în alte regiuni. Trebuie să verificăm ce se întâmplă și trebuie să vedem dacă uh, cum să procedăm pentru a păstra uh, acest uh, spațiu, acest domeniu de aplicare extins al acestor fonduri. În ceea ce privește viitorul, arhitectura viitoare a politicii de coeziune, uh, noi suntem de părere că și în viitor regiunile uh, mai slabe, mai puțin dezvoltate, trebuie să stea în centrul uh, atenției uh, și alocării acestor fonduri. Deci majoritatea fondurilor pentru politica de coeziune va trebui să se concentreze asupra acestor regiuni. Am discutat foarte mult despre criteriile de delimitare a acestor niveluri de dezvoltare la regiuni. Eu m-am, uh, mă bucur să vă pot spune că la final, în acest document, am reușit să um, stabilim PIB-ul um, ca criteriu de uh, delimitare între regiunile mai uh, bogate și ce, sau regiunile mai dezvoltate și mai puțin dezvoltate. Și suntem de părere că și în viitor ar trebui să se întâmple asta. Când este vorba, pe de altă parte, de evaluarea politicilor de coeziune, cred că ar trebui să utilizăm mai, mai mult indicator, poate chiar indicator mai bun, dar nu la delimitarea uh, când se face selecția. După 2013, Ehm, vom uh, încheia cu regiunile de convergență, ne-am și, ne și obișnuit să le numim uh, regiuni de tranzit, suntem de părere ca aceste uh, regiuni care vor depăși pragul necesar ehm, vor trebui totuși să fie sprijinite în continuare, de, mai mult decât ar fi fost sprijinite până acum. Este vorba de faptul că au fost investiți sute de milioane de euro la nivel european și trebuie să se asigure durabilitatea acestor finanțări printr-o uh, finanțare uh, continu continuată, tranzitorie, pentru că dacă s-ar încheia brusc uh, finanțarea, uh, menținerea succeselor obținute până acum ar fi periclitată. Uh, și nu în ultimul rând, suntem de părere că și în viitor cooperarea teritorială trebuie să fie sprijinită. Cooperarea interregională um, și transfrontalieră și-au dovedit uh, valoarea adăugată în sensul integrării Uniunii Europene și uh, de aceea cooperarea statelor membre și a regiunilor ar trebui să fie uh, un obiectiv care trebuie să fie păstrat pentru aceste uh, politici de coeziune. În document mai găsiți și câte ceva despre aplicarea politicii de coeziune, chestiuni ce țin de birocrație prea mare și așa mai departe. Trebuie, numai, numai atâta doresc să vă spun. În viitor avem nevoie de o mai mare flexibilitate și adaptare la realitățile naționale pentru că acestea sunt luate în considerare prea puțin în ziua de astăzi, mai ales când se fac controlele. De exemplu, cred că am putea să dăm uh, curților de conturi uh, naționale un rol mai important la controlul um, utilizării fondurilor structurale. Doamnelor și domnilor, ajung la un ultim punct, pentru că doresc să respect timpul care mi s-a acordat, este vorba de discuția foarte actuală ce ține de strategia Europa 2020 și de politica structurală. Noi, la Comitetul Regiunilor, în acest document, dar și în general, uh, ne-am implicat de la bun început la elaborarea acestei uh, strategii. Am fost indignați de prima variantă a, acestui, a acestei strategii pentru că uh, Uh, dezvoltarea regională nu apărea, nu era menționată deloc, dar iată, această situație uh, s-a reparat, cel puțin oral uh, sunt, se subliniază rolul politicii de coeziune. Oricum, ni se pare că există loc de mai bine și anume din două puncte de vedere. În primul rând, nu trebuie să avem de-a face cu situația ca politica de coeziune să fie un simplu instrument de aplicare a unei uh, strategii temporare, strategia Europa 2020. Inițiativele din această strategie nu trebuie să ducă la o îngustare a Uh, politicii, coeziu, politicii de coeziune, pentru că stru, fondurile stru, uh, structurale pot să creeze uh, sinergii structurate, integrate la, nivel, uh, la nivelul regiunilor. Deci nu putem să ne mulțumim să fie doar o, un fel de a aplica strategia 2020. Și, în al doilea rând, uh, rolul um, autorităților locale, regiunilor, uh, este mult prea mic. De fapt, practic nu este luat în considerare în această strategie Europa 2020. Se ignoră pur și simplu rolul acestora. Același lucru s-a întâmplat și cu strategia Lisabona și dacă ea a eșuat, ea din acest motiv a eșuat, pentru că regiunile nu au fost implicate cu toate capacitățile pe care le-ar fi adus ele. Trebuie totuși să avem o cooperare um, la toate nivelurile, local, regional, național, european. Și pentru a încheia, trebuie să vă spun că împreună cu colegul Lambert Van Nistelrooy ne-am gândit cum am putea să um, uh, elaborăm un așa numit pact teritorial pentru a uh, implica toate aceste niveluri diferite și cooperarea dintre acestea. Uh, am elaborat un document și sper să îl sprijine câți mai mulți dintre dumneavoastră. În viitor vom, vom, uh, ad, vom elabora și o rezoluție uh, prin ca, în, la Comitetul Regiunilor prin care vom propune și regiunilor acest pact. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you very much. Uh, Mulțumim foarte mult, uh, domnule Michael Schneider. Haideți să pornim dezbaterile. Domnule Van Nistelrooy, sunteți primul. Mulțumesc, doamnă președinte. Am uh, început bine în această dimineață și de vreme, e un semn bun, pentru că e important să fim implicați într-o dezbatere încă de la bun început. Nu am ajuns însă suficient de departe în dezbatere, sau cel puțin nu așa cum am fi vrut în această comisie. Am început dezbaterea privind politica regională acum un an și am înființat grupuri de lucru. Unii dintre noi au fost uh, invitați să participe la un, uh, o echipă, un fel de laborator de idei, un think tank. Acum avem deja câteva uh, repere esențiale, avem uh, o piatră de temelie, ca să zic așa, o bază pe care trebuie să continuăm să construim politica de coeziune. Noi, cei de la Comisia Regii, ar trebui uh, să ne gândim și poate chiar să luăm o decizie astăzi în legătură cu contribuția pe care o putem aduce noi. Am ascultat uh, foarte atent uh, avizul Comitetului Regiunilor și am înțeles că nu este un raport asumat doar de PPE, ci de întregul Comitet al Regiunilor. A fost adoptat în mod unanim de comitet. Prin urmare, documentul este unul foarte bun și poate deveni o forță motrice în domeniu. Am vrut să spun acest lucru ca toată lumea să înțeleagă că nu reprezintă doar punctul de vedere al PP-ului, ci uh, poziția întregului comitet. Îmi place că vorbiți despre obiective, despre metode și nu înșirați pur și simplu uh, niște principii acolo care sunt bine cunoscute. Deci nu repetați pur și simplu lucruri pe care le știm, ci vorbiți despre redistribuirea uh, PIB-ului uh, per capita ca și criteriu pe care trebuie să-l păstrăm. Îmi place acest lucru și cred că grupul nostru ar trebui să sprijine această idee. De asemenea, vorbiți despre dimensiunea teritorială. Spuneți că statele membre au o responsabilitate în ce privește programele operaționale și există posibilități de ajustare la nivel local și regional, de adaptare la nevoile și dorințele oamenilor. Acum însă, în vremuri de criză, când trebuie să elaborăm criteriile potrivit cărora alegem regiunile și decidem obiectivele, E bine, nu putem să spunem pur și simplu că unele regiuni se descurcă bine pe baza unor cifre învechite. Dacă avem peste 20% rata șomajului în regiune, e bine, înseamnă că regiunea se confruntă cu probleme și trebuie să o includem la obiective. De asemenea, ați uh, mai cerut uh, înființarea unei categorii uh, de tranziție pentru regiuni, în care regiunile se intre când trec de la o categorie la alta. Nu știm cum va arăta acest lucru. Aveți un mecanism de tranziție sau un mecanism de derulare? Aveți și un calendar? Pentru că dacă avem o gamă atât de largă de reguli de tranziție pentru regiunile care trec de la obiectivul 1 la celelalte obiective, nu-mi dau seama cum ar funcționa acest lucru din punct de vedere financiar. Ideea este bună, dar uh, tehnic să nu uităm că trebuie să arătăm ceva Comisiei Europene. Și în fine, ați mai spus că Strategia de la Lisabona și strategia UE 2020 sunt relevante pentru că ele vor fi discutate în Parlament. Suntem de acord. Sperăm că la planarea din iunie să adoptăm o rezoluție în acest sens. Dumneavoastră ați mai spus că în agenda de la Lisabona, și mi-am când uh, Wilm Koch a evaluat uh, această agendă și a spus că nu prea s-au înregistrat progrese, și uh, că trebuie să învățăm din aceste eșecuri și să știm cine e responsabil, e bine, statele au început să pună în aplicare această politică de la Lisabona, această agendă. Asta a fost, uh, practic, cauza eșecului. Noi uh, nu ne-am gândit suficient la partenerii de, de la nivel descentralizat, la orașe și la regiuni și nu le-am implicat. Dumneavoastră, la Comitetul Regiunilor, spuneți că ați fi vrut uh, să aveți o inițiativă de monitorizare prin care să verificați informațiile despre progresul înregistrat cu privire la atingerea obiectivelor și țintelor de la Lisabona. Riscul este să repetăm aceleași greșeli. Nu credeți? Când am dezbătut uh, strategia UE 2020 la ultima plenară, am spus că ne trebuie un pact teritorial astfel încât uh, autoritățile descentralizate din diferitele locuri ale Europei, uh, municipalitățile, autoritățile rurale să fie și ele implicate în strategia 2020. Trebuie să dăm și acestor organisme regionale și locale ocazia de a fi implicate în deciziile luate de statul membru. Știu ce s-a întâmplat în Olanda, de unde vin eu. Acolo Parlamentul a dezbătut strategia de la Lisabona și s-a zis, da, totul merge foarte bine, e o chestie comunitară, haideți să trecem mai departe. Acest lucru se va repeta însă. Trebuie să ne uităm la textul Comisiei care spune ceva și despre comunicarea cu autoritățile descentralizate. Însă acest lucru nu este suficient. Uh, E ca un fel de viziune pe termen scurt. Noi trebuie să le implicăm, nu doar să comunicăm cu ele. Așa că îmi place ideea dumneavoastră de pact teritorial care ar implica și uh, pe cei de la nivel local. Aceasta este o adevărată provocare. Cum sperați noastră să implicați regiunile și municipalitățile și uh, Comisia Europeană ar vrea să știe cum uh, se va face acest lucru. Aș vrea deci să ne oferiți un angajament în acest sens. Și apoi mă mai îngrijorează un lucru. Vorbim despre strategia UE 2020, dar dacă nu avem un pact sau un angajament, uh, nu cred că ea va reuși. Așa că vă sprijin ideea și transmit acest lucru și celorlalte grupuri politice. Trebuie să vedem cum putem să includem acest lucru în rezoluția 2020 din următoarea ședință plenară. Mulțumesc foarte mult! Uh, Constanțe Crel. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumim, uh, domnule Schneider, pentru raportul dumneavoastră. Cunosc acest document uh, de o vreme Trebuie să vă spun că dezbaterea care a avut loc în Comitetul Regiunilor practic oglindește dezbaterea pe care o ducem noi aici la Parlament. Și nu mă miră, practic, că am ajuns la concluzii similare în multe puncte. Chiar uh, pentru, și pentru că domnul Lambert a spus asta, trebuie să vă spun că și eu sunt de acord că trebuie să fim atenți ca la faptul că uh, politica de coeziune nu este un buget pentru aplicarea strategiei Europa 2020. Trebuie făcut clar acest lucru. Până acum și până în 2013, uh, fondurile uh, pentru politica de coeziune sunt alocate uh, conform uh, strategiei Lisabona. Și, bineînțeles, am eliminat uh, strategia Lisabona pentru că a eșuat, dar nu ne-am luat timpul să vedem care au fost motivele pentru care au eșuat, a eșuat sau dacă într-adevăr a eșuat. Așadar, înainte să evaluăm vechea strategie, am venit în primul rând cu o nouă strategie pentru următorii 10 ani. Aceasta va începe să acționeze în 2014, știm că durează ceva mai mult, uh, dar în 2020, uh, când se va continua perioada, din nou vom uh, stabili o sentință pentru această, um, pentru această strategie și sper că va fi una bună, evident. Dar cred că trebuie să fim atenți și să uh, vedem politica de coeziune fiind în continuare o, politic, o politică în sine bineînțeles, dacă se creează efecte de sinergie, este foarte bine, dar trebuie să ne asigurăm că nu se încearcă um, deturnarea obiectivelor și scopului politicii de coeziune. Dar mai am o întrebare care nu ar fi putut fi discutată în acest document, Însă, iată, dezbaterea ne ajunge pe toți, pe toți din urmă. În ultimele zile, ultimele săptămâni, am început, am început să ne gândim la viitorul politicii de coeziune și am început să ne gândim dacă nu s-ar putea folosi fondurile din politica de coeziune uh, pentru a sancționa statele membre care nu îndeplinesc uh, anumite criterii. M-ar interesa dacă se discută asta la Comitetul Regiunilor și ce poziție au regiunile cu privire la asta, pentru că mi se pare că ar fi foarte important și pentru uh, dezbaterea pe care o vom purta noi în uh, Parlament în următoarele săptămâni. Mulțumesc! Thank you, uh, very much, uh... We, have, dear colleague... Mulțumesc foarte mult. Dragi colegi, șase persoane au cerut să ia cuvântul. Închei acum lista de vorbitori, fără să mă uit în ochii dumneavoastră pentru a evita orice probleme, însă trebuie să fim disciplinați, deoarece avem 20 de minute după care începem votul. Doamna Schröter. Ja, vielen Dank. Um, das erste, als erstes würde ich gerne doch noch... Mulțumesc. În primul rând, aș dori o clarificare cu privire la, docu la acest document. Are mm, pe copertă mm, logo-ul PPE. Este vorba de o poziție PPE. Aș vrea, ar fi foarte interesant pentru mine să știu asta, pentru că, iată, am discutat care sunt diferitele poziții și ce grup european are o poziție coerentă și care nu multe puncte uh, din acest document, uh, într-adevăr, corespund mai degrabă poziției noastre decât uh, poziției PPE-ului. Și dacă ar fi altfel, iată, pentru noi ar fi foarte interesant. De aceea aș vrea o mică clarificare, să știm cum să înțelegem această copertă. Ceea ce nu s-a menționat aici este lucrul esențial, și anume banii și distribuirea lor. Vrem să facem o ofertă, să avem o ofertă pentru fiecare regiune? Foarte frumos, avem asta deja. Uh, avem asta pentru uh, cooperarea regională. Știm că nu sunt uh, proiecte de implementare de proiecte de coeziune, ci sunt proiecte pilot însă nu s-a spus nimic despre distribuția, distribuirea banilor. Și nu s-a spus nimic despre un aspect important în acest moment, și anume faptul că aceste regiuni, în proporție de 75%, 60%, nu își pot uh, urmări propriile obiective, ci sunt uh, foarte limit, li se impun foarte multe limitări în contextul strategiei Lisabona. Din câte am înțeles eu, Comitetul Regiunilor uh, vede cu ochi critic acest lucru, uh, spunând că, bineînțeles, uh, regiunile și coeziunea este o valoare în sine. Uh, bineînțeles că totul uh, are și o dimensiune europeană, dar, um, pe de altă parte, alocarea fondurilor este un instrument care este de sus în jos și, cum am înțeles eu, dumneavoastră ați vrea mai degrabă ca evoluția să vină de jos în sus, dinspre regiuni. Este o abordare complet diferită pe care am avut-o până să vină noul sistem, până să vină sistemul de alocări actual și m-ar interesa acest lucru. Uh, care, pe care abordare, care abordare o sprijiniți noastră? Cea de jos în sus, cum a apărut și în raportul BACA, sau cea de sus în jos? Mulțumesc! Este la Vă mulțumesc! Obrigado, senhora Presidente. Teixeira. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc și dumneavoastră, domnule Schneider, pentru calitatea muncii dumneavoastră și pentru prezentarea foarte bune pe, bună pe care ne-ați făcut astăzi aici. Ca să trec direct la subiect, mă voi referi la alineatul 44, în care spune că ar trebui să avem regimuri de tranziție adecvate pentru a împiedica întreruperea abruptă a acordului și pentru a consolida competitivitatea regiunilor. Se spune după aceea, Comisia este rugată să înființeze un sistem uh, de uh, gradual, treptat, pentru regiunile care uh, vor trece peste pragul de 75% pentru a le spori competitivitatea. Eu provin din insula Madeira, o regiune ultraperiferică care se bucură de un tratament preferențial conform tratatului. Asta din cauza distanței, a orografiei și a condițiilor climatice. Deci de aceea merită această regiune un tratament diferit. Și trebuie să ținem cont de aceste diferențe. Iar Madeira este o regiune care în momentul în care Portugalia a aderat la UE era, la, era la un nivel de 40% față de medie. Iar în 25 de ani am progresat foarte mult. Am trecut de la 40 la 96% aproximativ. Am văzut asta pentru, în cazul insulei Madeira, în cazul insulelor Canare, care au un PIB care reprezintă 98% din media comunitară. Însă persistă anumite probleme indiferent de nivelul de bogăție la care au ajuns aceste regiuni. Și sunt greutăți impuse de natură, greutăți care uh, nu pot fi soluționate doar prin statistici. Iar uh, problema care se pune aici, o întrerupere abruptă a finanțării, e o problemă foarte îngrijorătoare pentru regiunile noastre. Între 2000 și 2006, Madeira a primit 1,9 miliarde de euro. În 2007-2013 a avut loc o reducere foarte mare. S-a trecut de la 1,98 la 738 de milioane. Deci de la 1,9 miliarde. După cum știți, de asemenea, pe 20 februarie în Madeira a avut loc uh, o catastrofă naturală care a provocat pierderi de 1,8 miliarde de euro. Practic, în șase ore s-au pierdut șase ani de finanțare comunitară. Tot ce s-a construit în acești șase ani s-a pierdut în doar șase ore. Prin urmare, aș avea o întrebare pentru dumneavoastră. Deși E aproape sigur că până la urmă criteriul uh, produsului uh, intern brut va fi criteriul pentru a, criteriul pentru a stabili uh, finanțarea. Nu ar trebui totuși să avem o anumită nuanțare. Să vă spun, de exemplu, în insulele Canare, rata șomajului e cea mai ridicată din Spania, deși ei sunt la un nivel de 98% din PIB-ul comunitar. Șomajul e 27%, aproape 28%. E o adevărată uh, tragedie aproape. Ei sunt practic în pragul revoluției sociale. Iar în Madeira, în ultimii patru ani, șomajul s-a dublat. De aceea vă întreb, nu credeți că ar fi nevoie de alți indicatori, cum ar fi rata șomajului, întârzierea în ceea ce privește introducerea noilor tehnologii. Deci am avea nevoie de toate acestea pentru a vedea care sunt nuanțele. Deci nu doar PIB-ul ar trebui să fie indicatorul folosit. Vă mulțumesc că aveți cuvântul, domnule Schneider. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc doamnelor și domnilor. Voi încerca să vă răspund la toate întrebările. În primul rând, uh, cu privire la întrebarea a cui, al cui aviz este acesta, bineînțeles este avizul Comitetului Regiunilor, altfel nu m-ați fi uh, invitat pe mine, dar nu știam că s-a Uh, distribuit, uh, ce s-a distribuit, în sensul că s-a distribuit versiunea grupului meu. Uh, documentul oficial are altă copertă, nu arată chiar așa de frumos, dar grupul meu poate să împartă cu bună conștiință acest și cu conștiința curată acest document, pentru că sprijinim această rezoluție, acest aviz și, bineînțeles, am, am, este un document comun pe care îl sprijinim cu toții, dar uh, trebuie să vă spun că și în calitate de președinte al grupului PP în Comitetul Regiunilor, pot să vă spun că este un aviz uh, coerent pe care oricine îl poate susține. În ceea ce privește bugetul și fondurile uh, disponibile. La începutul acestui document am spus că, din motive întemeiate, uh, renunțăm la a face propuneri bugetare clare. Am spus că politica de coeziune trebuie să dispună de o, un, uh, procentaj suficient din fondurile europene. Uh, în primul rând, trebuie să vedem ce vrem să facem și apoi să vedem de ce fonduri dispunem pentru a uh, aplica și pentru a atinge aceste obiective. De aceea nu am dat cifre clare în ceea ce privește alocările. Am discutat despre asta și în uh, grupul de lucru Cred că trebuie să uh, acționăm uh, conform unui proverb, uh, unei vorbe germane care spunem trebuie să facem și asta, dar nici să renunțăm la cealaltă. Cred că ambele abordări sunt bune. În regiunea mea nu am fi avut nevoie de alocările de sus în conform strategiei Lisabona. Oricum am fi uh, utilizat fondurile pentru obiective ale strategiei uh, Lisabona. Pentru că asta reiese atunci când vrem să consolidăm o regiune din punct de vedere economic și al dezvoltării. Însă pentru viitor mi se pare că există pericolul ca această alocare de sus să fie extinsă și atunci uh, la final s-ar putea să nu mai rămână nimic din politica de coeziune uh, independentă, politica de coeziune în sine. De aceea cred că trebuie să fie o abordare echilibrată, un raport armonios între cele două abordări. În ceea ce privește uh, regiunile de tranzit, trebuie să vă spun ceea ce am spus și foarte clar în acest document. Este vorba de aspecte ce țin de convergență cu toți în Comitetul Regiunilor și nici nu au existat amendamente care să ceară altceva, suntem cu toții de acord că este vorba de regiuni care um, astăzi intră la obiectivul convergență și care în viitor vor trece peste um, granița, peste pragul de 75%. În Comitetul, de regiuni, Comitetul Regiunilor nu a existat nici măcar o singură încercare ce să creeze un noi obiectiv care să spună toate regiunile dintre 75% și 95% trebuie să aducă un nou obiectiv. Nimeni nu-și dorește asta. Este vorba numai de asigurarea uh, regiunilor care astăzi primesc sprijin. Domnule Teșera, um, m-ați întrebat cu privire la indicatori. În acest document am menționat că, independent de um, structură 1, 2 sau 3, există regiuni, cum ar fi uh, insulele, regiunile um, ultraperiferice, Iată, dar nu, nu este vorba de toate insulele. În Mallorca nu există probleme. Ei bine, susținem că aceste regiuni trebuie să poată beneficia de pe urma unor ajutoare speciale, având în vedere uh, problemele lor speciale. Uh, în grupul meu, președintele Jadim a uh, sprijinit Madeira și iată, am și obținut unele lucruri, dar suntem de părere că și am discutat mult despre asta, că nu există indicatori universal care să poată fi înțeleși la fel în toate regiunile, care să funcționeze la fel de bine ca uh, PIB-ul pentru delimitarea uh, regiunilor. De aceea noi suntem de uh, părere că PIB-ul este în continuare cel mai bun criteriu. Și pentru a vă răspunde la ultima întrebare, fondurile structurale ca metodă de sancțiune, întrebarea doamnei Creel, pot să vă răspund numai în mod personal, pentru că nu am discutat despre asta. Mie mi se pare uh, ceva contraproductiv este vorba de fonduri care se utilizează pentru a ajuta în situații de slăbiciune, de, în care sunt probleme. Dacă uh, oprim aceste fonduri, este ca și când uh, ar fi, ele de fapt ar fi niște uh, premii pe care putem să le oprim din când în când, pe care le dăm sau nu le dăm. Nu am discutat acest aspect, dar eu personal sunt de convingerea că există alte mijloace care sunt mult mai indicate pentru atingerea obiectivelor. Bineînțeles, ar trebui să ne gândim la mijloace de uh, sancțiuni, de a impune sancțiuni, dar să-i slăbești tocmai pe cei slabi, e bine, privesc cu scepticism această abordare. Mulțumesc! Dragi colegi, uh, Vom uh, pierde din perioada pentru voturi. Nu avem ce să facem. Barbe de Brun este prima persoană care a cuvântul acum. Vă mulțumesc. Voi încerca să fiu cât mai succintă. Câteva din statele membre despre care ni s-a spus că au folosit foarte bine fondurile structurare în ultima perioadă sunt Grecia și Irlanda. În schimbul de opinii, nostru de ieri cu doamna Veronica Gafi și cu domnul Aner, ni s-a spus că disparitățile s-au uh, adâncit în Grecia în acea perioadă și știu că așa stau lucrurile și în Irlanda din experiența proprie. Prin urmare, salut concluziile dumneavoastră uh, atunci când vorbiți despre o dezvoltare armonioasă pentru a reduce disparitățile de dezvoltare între diferitele regiuni. Însă, cum veți prelua aceste informații, aceste concluzii în legătură cu adâncirea disparităților în uh, planificarea pentru următoarea perioadă. Alocarea fondurilor face parte din această discuție, însă ce alte elemente aveți pentru asta? Domnul Luis Alves. Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria eh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu vreau să-l felicit pe domnul Schneider și să felicit de asemenea și Comitetul Regiunilor pentru munca făcută. Eu provin din insulele Asore, o regiune cu autonomie politică și administrativă. Și de aceea Înțeleg foarte bine acest document și uh, sunt uh, de acord cu ceea ce se spune aici. La început se spune că ar trebui să definim o uh, politică împotriva desregionalizării. Ar trebui să ne concentrăm asupra regiunilor. De exemplu, să menținem în regiunile mai puțin dezvoltate majoritatea posibilităților de sprijin. Să nu uităm că e foarte importantă politica de convergență, însă în același timp trebuie să avem voința politică necesară pentru a uh, menține potențialul de dezvoltare pe care îl au aceste regiuni și mă refer la strategia 2020. Deci va trebui să profităm de toate sinergiile existente pentru a stimula dezvoltarea acestor regiuni și asta conform uh, uh, măsurilor uh, necesare pentru a avea o creștere durabilă. Deci aici trebuie să existe o armonizare a politicilor și strategiilor de dezvoltare regională, a politicii de coeziune și nu trebuie să uităm că atunci când încep să lipsească resursele, e important să fie folosite mult mai eficient. Mulțumesc, domnul Piper. Ja, danke, Frau Vorsitzende, danke auch Herrn. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc și domnului Schneider pentru acest document atât de bun și atât de precis. Aș avea două observații. Prima se referă la mecanismele de sancțiune care ar putea fi impuse prin intermediul fondurilor structurale, poate chiar fondurilor agrare. Există poziții foarte diferite, am discutat ieri și cu domnul Anar de la comisie. Uh, eu nu pot să-mi închipui cum o țară care încalcă în mod repetat criteriile pactului de stabilitate poate să utilizeze acești bani într-un mod eficient și eficace. Um, cred că și noi vom sprijini oricum utilizarea fondurilor structurale uh, și oprirea acestora ca mijloc de sancțiune. Apoi, în ceea ce privește um, aceste regiuni um, care se află în tranziție, Ați uh, vorbit uh, despre acele regiuni uh, care vor trece de acest prag, dar mai avem și restul Europei. Ce facem cu asta? În multe regiuni se vede foarte clar unde se creează valoarea adăugată europeană, pentru că avem o rețea a proiectelor și așa mai departe. Unele regiuni din Europa de vest sunt în continuare foarte sărace, dacă, ne uit, dacă analizăm situația în mod relativ, nu s-ar putea crește uh, fondurile pentru acestea? Mulțumesc, Sean Kelly. Thank you very much and also I would like to compliment Mr. Mulțumesc foarte mult și eu vreau să-l felicit pe domnul Schneider pentru acest raport excelent. Cred că domnul Van Nistelrooy a spus un lucru important atunci când a zis că ar trebui să implicăm mai mult autoritățile locale. Este un lucru foarte important, pentru că trebuie să fie mai aproape de miezul acțiunii și uh, ele știu mai bine ce se întâmplă acolo. Și, în al doilea rând, foarte adesea nu doar sunt uh, total izolate de ce se întâmplă la nivelul guvernului central, dar și de ce se întâmplă la nivelul guvernului uh, european. Deci, cred că ar, um, am avea foarte multe beneficii dacă le-am implica mai mult în procesul decizional. Și apoi sunt de acord cu ceilalți vorbitori, trebuie să clasificăm regiunile pe baza unor criterii. Pragul de 75% din PIB a fost un criteriu bun până acum, însă nu ar trebui să fie singurul indicator, așa că salut sugestia domnului Schneider. Iar în ce privește um, puterea de cumpărare, Poate că șomajul ar fi un indicator mai bun pentru uh, puterea economică a unei regiuni decât acel 75% din PIB medie. Dacă avem o regiune cu 20% rata șomajului, de exemplu, și care depășește pragul de 75%, sau o regiune care are doar 10-15% șomaj, dar se află sub 75% ca prag, ei, uh, mi se pare că acolo este o inechitate. Și uh, știu exemplul țării mele. Știu că sunt foarte multe regiuni care nu ar beneficia uh, de pe urma acestor instrumente dacă ne uităm la aceste criterii rigide de clasificare. Și în fine, în ce privește tratatul de la Lisabona sau strategia de la Lisabona, da, aveți dreptate. Și eu m-am săturat să tot aud oameni zicând că această strategie a eșuat. Dar nu vrem să înțelegem de ce a eșuat, cine e responsabil și cum s-ar fi putut uh, ajunge la un, o reușită. Deci analiza trebuie să fie echitabilă pentru că au fost și lucruri bune în strategia de Lisabona, care însă nu sunt uh, menționate. Dacă toată lumea spune că strategia de la Lisabona e un eșec, înseamnă că și noi toți care am participat suntem un eșec. Cred că nu putem să facem nimic în Uniunea Europeană dacă spunem că totul a fost un eșec. Nu. Haideți să fim puțin mai realiști. Ultimul vorbitor, domnul Tremopolus. Mulțumesc, doamna președinte. S-a vorbit despre disparități și inegalități regionale. În anumite țări, precum Grecia, ele într-adevăr s-au accentuat. Există tot mai multe decalaje între insulele mici și marile metropole. Așadar, aș vrea să întreb cum ar putea politica de coeziune să vină cu abordări, noi pentru a reduce aceste disparități. Și apoi, unul dintre obiectivele politicii de coeziune pe viitor va fi tocmai acestea de a consolida rolul autorităților locale și regionale și uh, consolidarea principiului subsidiarității. Deci vă întreb, cum vom putea să menținem un echilibru între principiul subsidiarității pe de o parte și, pe de cealaltă parte, faptul că Uniunea Europeană continuă să monitorizeze această situație? Mulțumesc. Vă mulțumesc. Aș dori să fac o clarificare, pentru că cred că a avut loc o, o neînțelegere. Uh, noi, la delimitarea regiunilor, noi sprijinim singurul indicator, ca singur indicator, PIB-ul. Trebuie să discutăm despre alt indic, alți indicatori la alte niveluri, la evaluare sau la nivelul felicit, uh, flexibilității la nivelul regiunilor. Însă, când se delimitează uh, regiunile, ni se pare că PIB-ul este uh, indicatorul uh, decisiv. În ceea ce privește fondurile pentru obiectivul 2, uh, domnule Piper, mă voi sustrage din această situație într-un mod foarte diplomatic. Uh, în mod special am evitat să introducem în acest document cifre, de aceea nici nu vreau să spun ceva cu privire la un domeniu specific Însă este foarte clar faptul că noi suntem de părere că trebuie să fie afectate de asta numai regiunile uh, conform obiectivului convergență. Uh, despre aceste regiuni vorbim aici uh, și așa ne-am încadrat și în bugetul actual. În ceea ce privește fondurile structurale văzute ca sancțiune, v-am, eu v-am prezentat uh, convingerea mea personală. Poate dacă diferențiem, se poate ajunge și la o poziție mai diferențiată. Când este vorba de utilizarea abuzivă a fondurilor structurale uh, și oprirea lor în acest caz, bineînțeles, în general ar trebui să se facă asta. Poate chiar ar trebui să ne gândim mai des la asta. Dar asta nu mi se pare o... Dar și în general, dacă este vorba de asta, cred că putem fi uh, de acord. Ultima întrebare la care cred că trebuie să răspund este uh, Um, Europa 2020, strategia Europa 2020 și politica de coeziune. Am să vă citesc ceva ce a spus prietenul Albrecht acum câțiva ani. A spus strategia la Lisabona este o strategie temporară și dacă totul merge bine, obiectivele strategiei la Lisabona vor fi atinse, știm că n-au fost atinse, uh, atunci Iată, dacă, obținem, dacă atingem aceste obiective, strategia Lisabona va dispărea, dar vom avea, vom avea în continuare politica de coeziune. Cred că uh, avea dreptate. Orice ar fi, politica de coeziune uh, este necesară în continuare, este o politică uh, unitară, independentă în cadrul uh, politicii Uniunii Europene. Vă mulțumesc pentru discuție și pentru uh, ideile pe care le-ați exprimat. Like to thank you very și eu uh, aș dori să vă mulțumesc foarte mult din partea întregii comisii. Contăm în continuare pe cooperarea dumneavoastră. De fiecare dată când uh, veți considera că aveți un aviz important pe ceva ce ne vizează și pe noi, o să vă rugăm să ne-l împărtășiți. Mulțumim! Dragi colegi, Haideți să trecem mai departe la următorul punct pe ordinea de zi, primul vot de la punctul 11. Înainte de a începe să votăm, haideți să verificăm dacă funcționează consolele. Introduceți cartelele, deschidem votul și verificăm. Can we open? We, the vote is open. Votul este deschis. A votat toată lumea? Deci am să vă rog să terminați cu vorbitul și să încercați să vă concentrați pe vot. Repet, votul este deschis, stimați colegi. Almost done. There is still somebody who, who didn't vote. Yeah. Este cineva care nu a votat. Nu toată lumea a verificat consola. Ba da, votul este închis. Se pare că funcționează. Începem deci cu punctul 11, raportul domnului Sean Kelly. Avem amendamentul 1. Cine este pentru? Constanțe Crel. Aș dori să vă rog să numărați uh, votul domnului Oleniceac Um, el nu are cartela de vot și vom vota și raportul său. Vă rog să numărați și votul dumnealui. Cu tuturor ni se poate întâmpla. Eh, yes, please eh? speak up. Vă rog, vorbiți. Îmi cer scuze și eu sunt în aceeași uh, situație. Mi-am uitat cartela de vot acasă. Aș dori să votez prin ridicarea mâinii, mâinii dacă îmi dați voie. It's up to me apparently to decide, so I decide. Se pare că eu trebuie să iau hotărârea, deci da, am să vă acord această permisiune. Dar vă rog să nu vă întindeți prea mult, sper că restul v-ați adus cartelele. Dragi colegi, uh, încă un lucru care ne pune în dificultate. În această comisie nu stăm în funcție de grupurile politice, deci este greu de uh, măsurat așa cu ochiul. Deci o să vă rog să vă ridicați mâna sus ca să vă văd pe toată lumea. Pentru că se pare că multă lume nu va vota electro electronic. Deci Sean Kelly, amendamentul 1. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? se adoptă, din câte am văzut. Votul electronic final pentru raport. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă 41 pentru o abținere. Trecem mai departe la punctul 12. Felicitări, desigur! Now we go to point number 12 on our agenda. This... Punctul 12 de pe ordinea de zi, raportul doamnei Rodi Grața. Dragi colegi, vă rog să ne concentrăm pe vot, repet, începem cu amendamentul 7. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă cred eu. Compromisul 2. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la amendamentul 13. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 16 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 25. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă, cred eu. Dacă nu se opune nimeni. Amendamentul 31. Ba nu, este caduc. Trecem la compromisul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 33 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 35, vot pe părți. Partea 1, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea 2 pentru, împotrivă, abțineri, se pare că nu este clar. Haideți să verificăm partea a doua din amendamentul 35. Votul electronic este deschis. Votul e închis. Se respinge. 20 uh, pentru, 22 împotrivă, se respinge, deci. 36 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Mergem la 44. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 8. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, cred eu. Nu vom vota amendamentul 52, este unul de ordin lingvistic. Trecem mai departe la 53, pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă, cred, da? Eventual să verificăm. Verificăm, deci, amendamentul 53. Vot deschis. Votul s-a închis. Se adoptă cu o majoritate mare, 31 la 12, Mirjelen să admit, 54, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 55, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă în mod clar. Compromisul 9, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Mai departe, 59 este caduc. Mergem la 62 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 64 cu amendament oral. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 65 cu amendament oral. Votăm în formă modificată pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Mai departe, 66 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 68. Cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la considerente. Avem un considerent nou cu amendament oral depus de doamna Crața. Nu se opune nimeni, deci haideți să-l votăm. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Mai departe, considerentul A, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Considerentul C, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul CA, care este nou, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 1, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votul final pentru întregul raport, votul electronic este deschis. Votul este închis. Avem 42 pentru și 2 abțineri. Felicitări! sorry, I don't have vote So we go now, dear colleagues, we, we go now, we can close the vote, no? Uh, Cred că putem să încheiem votul pe acest punct. Trecem la punctul 13, raportul domnului Olenice privind de strategia privind de regiunea Mării Baltice. Am avut foarte multe amendamente aici, votul va fi unul lung. Haideți să începem. Dacă toată lumea este gata, începem cu compromisul numărul 1. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la compromisul 2. Pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 10 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 11. Cu amendament oral. Nu aveți obiecții să votăm amendamentul oral? Nu? Votăm amendamentul modificat pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că va trebui să verificăm electronic. Dragi colegi, suntem la amendamentul 11, modificat. We close the vote. And it is... Se închide votul. Amendamentul este respins. 24 de voturi împotrivă, 20 pentru. Acum, dragi colegi, vom vota amendamentul 11 așa cum este, fără modificare. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Urmează amendamentul 12, amendament oral. Aveți obiecții la acest amendament oral? Domnul Olenicec, deci devine caduc. Votăm uh, amendamentul original. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Urmează compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Urmează amendamentul 21 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul de la AFET 6. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. NV 10 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Urmează 110 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 33 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 40 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 5 de la Envy. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 41 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 8 acum pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Urmează amendamentul 49 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 51 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 52 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum avem amendamentul 53 cu amendament oral. Nu aveți obiecții la amendamentul oral, deci modific, uh, votăm amendamentul modificat pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Urmează 54. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum trecem la amendamentul 63. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 64. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 65. Pentru, împotrivă, abțineri, după părerea mea, e adoptat. Dacă, veți, dacă doriți, putem verifica prin vot electronic. Amendamentul 65. S-a deschis votul? S-a închis votul. 23 de voturi împotrivă. Deci, este, prin urmare, respins. Compromisul 10. Pentru,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 27 de voturi pentru, 18 împotrivă. Urmează 78. 77, mă scuzați, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 78 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 79, vot pe părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cea de-a doua parte, pentru, Împotrivă. Abțineri. Cred că este respinsă cea de-a doua parte. Amendamentul 80 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 81 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 82 pentru, împotrivă, abțineri, nici de data asta nu știu, cred că a fost respins, însă mai bine să verificăm prin vot electronic. Amendamentul 82. S-a închis votul. Se adoptă 22 de voturi uh, pentru 18 împotrivă. Urmează 84 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 86 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 14 acum. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 15 acum pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Deci 16 se adoptă. Amendamentul 107 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 108 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 109 cu amendament oral. Sunteți uh, de acord pentru? Împotrivă? Domnule Olenicea, vă opuneți acestui amendament? a, oral. Doamnă președinte, vroiam să înaintez un alt amendament la acest amendament oral pentru a mă asigura că textul este cel corect. Deci facem apel la președinte să înainteze această rezoluție Consiliului Parlamentelor Naționale și guvernelor Rusiei, uh, Belarusului și Norvegiei aveți uh, obiecții la amendamentul adus, la amendamentul oral de la amendamentul 109? Nu? Prin urmare, votăm amendamentul modificat de două ori. 109. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Un amendament uh, modificat de două ori. Urmează acum uh, referirile. 1 pentru, împotrivă, Abțineri? Se adoptă. Considerentele acum. Amendamentul 2 la considerentul B pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, a, nu știu. Verificăm prin vot electronic la considerentul B, amendamentul 3. The vote is open. The vote It's closed. A închis votul. Se adoptă. 26 la 20. Urmează acum considerentul D, amendamentul 6 cu amendament oral. Votăm la considerentul D, amendamentul 6. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Așa cred și eu. PP-ul e mulțumit. Continuăm. Ați câștigat? Sau vreți să vă confirmați victoria? Votăm, prin urmare, prin vot electronic la amendamentul 6, considerentul D. Versiunea modificată. It's closed and it's adopted. 20... Adoptă 29 la 15. A, vă opuneați? 29 de voturi pentru, 16 împotriva. Însă tot trece. AFET 2. Sugestii privind avizul AFET. Vot pe părți. Prima parte de la AFET 2 pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. Cea de-a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. AFET 3. Și aici vot pe părți, prima parte pentru, împotrivă, se adoptă. Cea de-a doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, este respinsă. AFET 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. AFET 7 pentru, împotrivă, abțineri Respins. Afet 8 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Afet 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Afet 10 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Afet 11 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Afet 12 pentru, împotrivă, abțineri abțineri, respins. Trecem la Envy. 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Envy 2 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Envy 3 pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm prin vot electronic. Envy 3. Open Closed. It's adopted 20. Adoptă 23 la 21. MV4 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă MV6 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. MV7 pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu știu ce s-a întâmplat. E vreo problemă cu socialiștii, nu, ex- nu știu exact ce anume, însă va trebui să verificăm. Amendamentul MV7. S-a deschis votul. And uh, we vote. And the vote is closed. S-a închis votul. 22 pentru 21 împotrivă. Nu, doriți să modificați rezultatul cei care nu au cartela sau care nu au votat? Se adoptă. Urmează Envy 11. Pentru, împotrivă, abține, respins. Envy 12 pentru, împotrivă, abține, respins. 13 pentru, împotrivă, abțineri, respins. ppo ul nu dorește să facem o verificare, însă o vom face la MV13. S-a deschis votul. S-a închis votul. 25 pentru, 19 împotrivă. Se adoptă. NV14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, cred. 15 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, după părerea mea. Haideți să verificăm prin vot electronic amendamentul 16 de la Comisia ENVI. S-a deschis votul. Deci amendamentul 16 de la ENVI. S-a închis votul. 23 pentru 21 împotrivă se adoptă. Trecem acum la Comisia de Transport și de Turism. Prima sugestie pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, cred. 2 de la transporturi sporturi, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 4 pentru, împotrivă, se adoptă. 5 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm amendamentul 5 de la transporturi. S-a deschis votul. The closed. 21 in favor, 24 against. So it's rejected. 21 pentru, 24 împotriva este respins. 6 de la transportor pentru, împotrivă, abțineri, respins. 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm amendamentul 7 de la Comisia de Transporturi. It's closed. 23 in favour, 22 against. So you see how difficult it is sometimes to see. Uh, 23 la 22. 8 împotrivă, uh, mă scuzați, pentru împotrivă abțineri se adoptă, 9 pentru împotrivă abțineri se adoptă, 10 pentru împotrivă abțineri Verificăm prin vot electronic la 10. If closed. Închis votul. 25 pentru 20 împotrivă se adoptă. Chiar dacă îi adăugăm și pe cei fără cartelă. 11 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 13 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 14 pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu știu ce s-a întâmplat. Mai bine verificăm prin vot electronic. La amendamentul 13 s-a deschis votul. S-a închis votul. 25 pentru, 19 împotrivă. Se adoptă. 15 pentru. Împotrivă. Abțineri? După părerea mea este respins. Verificăm totuși prin vot electronic. 15. Vot electronic. 22 de voturi pentru, 21 împotrivă. 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 17 pentru, Împotrivă. Din păcate va trebui să verificăm uh, prin vot electronic la amendamentul 17. S-a deschis votul. in against, so it's adopted. Se adoptă. Acum întregul proiect de raport, vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 43 pentru, un vot împotrivă. Felicitări domnului Oleniciac. Și aici uh, încheiem votările. Dragi colegi, urmează punctul 14 de pe ordinea de zi. Voi da cuvântul domnului raportor, Laslo Surian, care ne va explica cât de complicată este situația cu bugetul. Dragi colegi, suntem la punctul 14 de pe ordinea de zi și dăm cuvântul domnului Laszlo Surian. Thank you very much, uh, madam. I understand that a lot of... Mulțumesc foarte mult, doamnă. Înțeleg că foarte mulți colegi părăsesc sala. Îmi dau seama că nu este prea mare interesul pentru buget în această etapă a procedurii dar o să-mi dați voie să vorbesc în limba ungară și uh, o să vă rog să vă puneți căștile. Ei bine, a călce... Ei bine, uh, să vedem cum s-au întâmplat lucrurile în ce privește bugetul. Am avut un uh, prim schimb de opinii. ocazie cu care am studiat textele și uh, opiniile care au fost uh, împărtășite în ultimii ani și am pregătit, iată, un proiect de text preliminar care va căpăta o versiune finală în urma dezbaterii noastre de astăzi. Bineînțeles, dezbaterea de astăzi va fi pregătitoare, așadar, pentru textul final. După aceea trebuie să fie pregătite traducerile și în 5 săptămâni, pe 12 iulie, Comisia va vota acest text. Deocamdată este vorba numai de un uh, schimb de opinii, iar apoi vom avea textul final. Secretariatul uh, spune că, ne spune că acest cadru, tem, această planificare este bună. La finalul lunii iulie, la două săptămâni după uh, elaborarea, după discutarea acestui document și uh, trimiterea sa către comisie. Uh, vom, va fi termenul pentru amendamentele, pentru amendamente, pentru că apoi trebuie să luăm o decizie. Această decizie va modifica în mod semnificativ starea bugetului. bineînțeles, comparativ cu ceea ce avem ca proiect preliminar. Va fi necesar să facem mai multe modificări. Și asta nu este mm, nu este Uh, decât ceva relativ uh, automat acolo unde trebuie să fie eliminate uh, părțile în care s-a tăiat din buget. Deci nu voi repeta ceea ce am spus din totdeauna, și anume că avem numai un proiect de buget și că avem textul comisiei, textul Consiliului, acestea sunt documentele la care ne de referință. În septembrie, la Strasburg, în 6 septembrie, vom avea votul amendamentelor și apoi vom vota și cu privire la întregul document. Deci, fiind numai în toamnă, înseamnă că mai avem timp. Comisia pentru buget, în săptămâna respectivă, sau în, în, înainte de plen, în, uh, când va, își va stabili termenul, va uh, vota uh, și uh, ia acest document. Și ideal ar fi dacă Parlamentul ar putea să voteze pe 18, astfel încât pe între 22 octombrie și 21 noiembrie să aibă loc uh, prima reuniune de concertare conform noilor uh, reguli. Permiteți-mi să fac câteva uh, mențiuni concrete cu privire la buget, așa cum situația se prezintă la ora actuală și așa cum cunoaștem uh, propunerea din partea Comisiei. Există vești bune, de fapt, și anume rubrica 1B. Aici avem o creștere de 16%. 17%, mă scuzați. 2007, 2008, 2009, în acești ani, fondurile pentru politica de coeziune, în ceea ce privește plățile, uh, au, au, au fost ani în care s-a rămas în urmă, uh, mai ales comparat cu perioadele anterioare. Asta înseamnă că în cea de-a doua jumătate a um, perioadei, pentru că acum discutăm 2011 și apoi 2012-2013, înseamnă că um, vor crește aceste plăți. Acest, acești 17% nu cred că vor fi suficienți. Avem uh, în fiecare an o dezbatere cu Consiliul, o vom avea și cu Consiliul, o vom avea și anul acesta și vom vedea cum putem să rezolvăm această situație dar uh, mi-aș dori ca noi cei din comisie să sprijinim această poziție și să spunem că nu suntem convinși că această creștere este suficientă. Dar mai am și niște vești proaste pe care trebuie să vi le uh, menționez și anume în ceea ce privește rubrica 1B, coeziune și creștere pentru ocupare, avem o creștere de 3,6%. În ceea ce privește fondurile structurale și fondul de coeziune, veștile sunt și mai proaste, pentru că la fondul de coeziune uh, cerințele vor crește și nici aici nu s-au uh, prevăzut sumele necesare, ci o scădere de 2%. Din asta reiese foarte clar că țările afectate vor trebui să completeze um, fondurile respective. În martie, la începutul anului, am avut o situație relativ complicată și la angajamentele de Uh, credit uh, și, și există o mare diferență între angajamentele de credit și angajamentele de plată și trebuie să spunem că angajamentele de credit trebuie să fie formulate în timp util, pentru că la ora actuală suntem la jumătatea drumului. Ceea ce propune Consiliul este ceva negativ și nu va fi ușor să obținem mai mult. După părerea mea, este foarte important și sper să și reușim ca uh, Comisia pentru Buget să uh, lupte pentru dezvoltarea regională și dacă reușim să avem acest fir roșu uh, în care să spunem că trebuie să luptăm pentru asta și pentru cealaltă, cred că vom avea șanse. Poate pur și simplu ar trebui să ne schimbăm tactica la Parlament comparativ cu ceea ce am avut ca tactică în anii trecuți. Trebuie să găsim o nouă tactică, cred că asta ar fi un lucru foarte important. Am să mă refer acum și la câteva probleme. O spun în numele grupului, dar și în numele, grupului și în numele meu personal. Cred că în unele locuri trebuie făcute unele modificări. Noi, cu toții, în Parlamentul European, uh, avem o putere relativ limitată. Marja noastră probabil niciodată nu a fost așa de mică. Este vorba de zeci de miliarde pentru politica de coeziune și marja noastră este de 16 milioane. Este foarte puțin. Este o sumă foarte mică comparativ cu suma totală. Și asta este rău pentru noi, dar poate că putem găsi și avantaje. Dacă ne gândim că un, coleg, un fost coleg de-al nostru, domnul Lewandowski, a încercat să crească uh, spațiul de manevră pentru noi. Iată, această propunere pe care o avem acum, cu această marjă atât de mică, ar putea practic să nu fie de fapt atât de rea. În ceea ce privește proiectele pilot, de exemplu, aici vom avea dificultăți pentru că lipsesc uh, mijloace și fonduri. Așadar, va fi necesar să solicităm modificările uh, necesare. Cred că se va ajunge la o luptă între Parlament, Comisie și Consiliu uh, în legătură cu verificarea de la mijlocul perioadei. Dar aceste sunt, acestea sunt lucruri pe care nu le dorește nimeni din Parlament. Comitetul Regiunilor ne sprijină, poate putem să îndreptăm lucrurile, dar va fi dificil. Am spus uh, deja faptul că, din punct de vedere al timpului, în următoarea plenară va trebui să <coughs> luăm o decizie pentru a vedea ce vom face cu miliardele necheltuite de anul trecut, cum ar putea fi ele transferate. Este ceva Uh, pe care uh, Consiliul întotdeauna dorește să îl înfrâneze. Dar este aspectul cel mai important, eu sunt convins de asta. Tocmai acum, când suntem în mijlocul unei crize, nu, nu poate să fie să existe ceva mai important pentru Uniunea Europeană decât politica de coeziune, pentru ca economia să fie relansată. Cred că trebuie să ne asigurăm că statele membre cheltuie banii în mod corect și trebuie să vedem câți bani există de fapt în acest cadru. Vor exista dezbateri uh, și negocieri dificile. Statele membre se află într-o situație dificilă. Este greu să convingem statele membre să mărească contribuția pe care o dau la bugetul comunitar. De exemplu, Spania a hotărât care va fi contribuția sa pe baza unui singur vot. Va mai exista o, o problemă care de fapt nu este nouă și anume toți cei care ar dori să includă ceva suplimentar, să facă ceva nou cu ajutorul bugetului european, trebuie să se adreseze, să se descurce luând din bugetul nostru, buget, din bugetul fondului de coeziune. Și uh, eu sunt bucuros să văd că domnul comisar uh, nu a acceptat uh, astfel de demersuri. Deci uh, se pare că măcar uh, acolo avem un aliat. În ce privește proiectele pilot, pentru că aici deja s-a înregistrat o activitate destul de importantă, pot să vă spun că mai mulți deputați au depus deja proiecte și uh, acestea au uh, ajuns la raportor prin uh, intermediul secretariatului. Este important că există asemenea inițiative, deoarece, pe baza acordului interinstituțional, Parlamentul a acceptat să prezinte proiecte pilot și acțiuni pregătitoare. Iar Comisia urmează să reacționeze și să spună care consideră că sunt cele mai fezabile proiecte. Acest mesaj este foarte important, mai ales pe pentru data de 6 septembrie, pentru că atunci ne vom exprima opinia cu privire la aceste amendamente. Aș dori ca amendamentele care vor fi susținute de comisie să devină parte din acest raport și uh, să fie incluse la buget ca propuneri de amendamente. Pentru că dacă putem uh, spune că unul sau două sau trei sunt susținute de comisia noastră, vom avea șanse mai bune pentru ca raportul general să le accepte la, la raportul său. În ce privește cele câteva milioane, vom face modificări, probabil vom cere de 5 ori mai mult ar fi bine, deci, să decidem care sunt uh, prioritățile cele mai importante și să nu obosim uh, Comisia Bugetară, să nu îi lăsăm pe ei să aleagă în mod arbitrar prioritățile. Sper că vă amintiți că eu sunt uh, membru în Comisia pentru Bugete și uh, să fiți siguri, am să mă folosesc de această funcție pentru a reprezenta interesele Comisiei pentru Dezvoltare Regională. Și nu am să mă limitez la rolul meu de raportor în această comisie. Ei, uh, ce se întâmplă cu proiectele pilot? Ei bine, aceste proiecte pilot nu limitează intervenția nimănui. Putem să includem acolo amendamente, amendamente la buget. Deci acest control prealabil nu ne știrbește drepturile cu nimic. Decizia finală va fi luată de Parlament în această toamnă, iar pentru a ne îmbunătăți, a ne consolida poziția în aceste negocieri și uh, pentru a preîntâmpina reducerea bugetului nostru, cred că ar fi important să prezentăm uh, o opinie prin care să spunem că nu e suficient să limităm angajamentele de credit, nu este suficient doar să cheltuim acești bani conform regulilor, ci ar trebui să vedem de asemenea dacă am și obținut rezultatele scontate. Trebuie să dovedim statelor membre și cetățenilor că nu risipim banii. Timp de doi ani, în cadrul acestui program, Parlamentul și Consiliul au susținut ideea că trebuie să cerem statelor membre ca sursele politicii de coeziune, resursele acestea să fie foarte bine utilizate pentru a putea ieși din criză. Adică trebuie să facem nu doar investiții răsunătoare, ci investiții care să ajute PIB-ul și care să creeze locuri de muncă. Doamnă președintă, stimați membri, Cred că pentru o primă dezbatere ajunge uh, cât am spus, ajunge această prezentare. Eu vă stau la dispoziție, doresc să ascult remarcile și comentariile dumneavoastră și uh, în urma dezbaterilor am să vă prezint și un text în limba engleză, pot să vi-l pun la dispoziție dacă sunteți interesați. Acum, desigur, dacă grupurile politice au uh, idei și sugestii proprii, uh, sunt deschis, uh, pot să am întrevederi bilaterale cu ele și astfel cred că toată lumea va fi mulțumită. În orice caz, scopul nostru nu este doar să circulăm idei, să facem să circule idei liberale sau populare, noi ne confruntăm cu niște probleme și vrem să fim uh, eficienți în uh, negocierile cu celelalte instituții. Deci trebuie să ne adunăm forțele. Eu uh, nu cred că reprezint doar grupul meu sau statul membru din care vin, ci consider că reprezint poziția acestei comisii în întregime. Vreau deci să avem o poziție unanimă și am să fiu cât mai flexibil posibil ca să cuprind în raportul meu și părerile celorlalte grupuri politice. Până acum acest lucru a funcționat, sper că va fi posibil și pe viitor și vă mulțumesc pentru atenție. Președinta, mulțumim foarte mult, domnule Laslo Surian. Avem doi colegi care doresc să ia cuvântul. Înainte de a-i lăsa, vă amintesc că avem 15 uh, minute la dispoziție. Domnule Gudmanis. Budget Committee Vă mulțumesc. Vreau să iau cuvântul deoarece și eu sunt membru al Comisiei de Bugete. Ieri am votat o propunere a doamnei Hofmeier la această comisie. Un amendament în care se sublinia um, angajamentul um, conform căruia trebuie să se colaboreze cu țările care au o rată mai redusă de absorbția a fondurilor de coeziune. Uh, eu v-am trimis deja niște informații în mai în legătură cu acest lucru și puteți vedea clar despre ce țări este vorba. Câteva cuvinte acum însă despre adevăratul buget. Domnul Surian s-a referit la situație în termen general. Eu voi fi mai precis. În primul rând, în politica regională, personalul de la comisie va primi uh, peste 4 milioane. Deci, cheltuielile administrative vor fi de uh, aproape 4 milioane de euro în plus. În 2009 am avut 87 de milioane, iar acum 85 de milioane, iar anul viitor 89 de milioane. Deci nimeni nu poate spune că nu sunt suficiente fonduri pentru a gestiona fondurile. Toate fondurile regionale și de coeziune. Puteți vedea exact despre ce procent e vorba. Un al doilea lucru. Federul. Mai avem încă banii pe care trebuie să-i uh, plătim pentru perioada 2000-2006. Însă, în ceea ce privește obiectivul 1, are 2, de la 2 miliarde la 2,8, de la, scade de, mă scuzați, de la 2 la 1,8 miliarde. La obiectivul 2 însă, sumele nu se reduc ca la obiectivul 1 și tot trebuie să plătim 400 37 de milioane pentru a acoperi perioada de perspective financiare pentru țările care lucrează cu obiectivul 2. Următorul lucru pe care trebuie să-l spun este că există niște proiecte care trebuie încheiate. Proiectul urban, plăți în Irlanda de Nord, 50, de milioane, 15 milioane, mă scuzați, Domnul Surian vorbea de faptul că marja este foarte redusă, însă eu nu înțeleg asta. Comisia ne-a spus că s-au cumulat uh, plăți și angajamente de plată. Și dacă ne uităm, vedem că avem o rezervă de 110 miliarde. Eu nu știu, ei nu analizează diferența între plăți și angajamente de la an la an sau văd doar cumularea de sume? În 2008-2009 uh, plățile au fost mult mai reduse decât creditele de angajament, însă 2010-2011 pentru FEDER am avut angajamente 23,6 miliarde în loc de 22,7 anul acesta. Aproximativ cu un miliard mai puțin. Mai mult, mă scuzați. Iar plățile au fost de 2 miliarde în plus, deci au încercat să recupereze mai mult la plăți. 18 în loc de 14 miliarde. În ceea ce privește partea de competitivitate regională, situația e puțin diferită. Plățile sunt de doar uh, un, uh, au o diferență de doar un miliard uh, în plus. Dacă analizăm bugetul, uh, vedem că um, există o diferență mare între obiectivul 1 și obiectivul 2. Dacă analizăm însă rata de absorpție, nu înțelegem de ce rata e cu 2% mai puțină pentru obiectiv, mai mică cu obiectivul 2, deoarece știm că țările sunt uh, mai avansate, însă rata de absorpție e mai uh, scăzută. În ceea ce privește Proiectele pilot la care s-a referit domnul Surian, există foarte multe. Erasmus, uh, aleși local și regional, integrarea uh, romilor și de asemenea acțiuni care promovează un mediu mai uh, favorabil pentru microcredite. Deci nu avem sume mai mari se pare doar că se prelungesc aceste proiecte. Sunt uh, niște plăți restante, practic. În ceea ce privește fondul de coeziune, trebuie să spun că diferența în ceea ce privește angajamentele între 2010 și 2011 e sub un miliard. Deci e o situație diferită față de fondurile regionale. E 11, 11,073 miliarde în 2011, iar uh, în 2010 a fost de 2000, 20, uh, de 10,185, mă scuzați. Deci 6,2 în 2011 și 4,3 anul acesta. Deci încercăm practic să reducem aceste diferențe. În termen general, trebuie spus că vom încerca să găsim finanțare din toate uh, puterile. Dacă să ne uităm la politica regională, la numărul 13 din programarea Comisiei, vom vedea că la plăți nu putem uh, modifica plățile. creșterea e de 18,1%. E practic cea mai mare. La piața internă e vorba de 27%, însă situația este altfel. Deci e vorba de o creștere clară. V-aș putea explica că există foarte multe politici care um, au mai, multe, mai puține fonduri, însă ceea ce privește creditele de angajament, aici situația e puțin diferită. Creșterea angajamentelor e doar de 3,8%, iar acești 3,8% reprezintă o sumă importantă. Dacă ne gândim la toate modificările pentru 2007-2011, plusuri și minusuri, plăți anuale sau angajamente, deci vedem ce a crescut, ce a scăzut și dacă vom cumula aceste sume, atunci trebuie să ne uităm cât am plătit regiunilor în 2007 și cât vrem să plătim acum, în 2011. Și avem două cifre. La angajamente, în 2011 ne-am luat angajamentul de a plăti peste 5,4 miliarde, deci cu 5,4 miliarde mai mult. Asta înseamnă 15,7 mai mult. La plăți, dacă ne uităm la situația de la plăți, Aici diferența e și mai mare. În 2011 plătim cu 27,8 mai mult decât în 2007 și e ușor de înțeles. E o diferență de 7 miliarde de euro, deoarece fondurile de coeziune au uh, început să uh, ne ajungă din urmă. Și aceasta este prima sarcină pe care o avem noi această comisie, să înțelegem de ce există aceste diferențe uh, în privința anumitor țări, de ce sunt în urmă de trei ori uh, mai mult sau de două, trei ori mai mult. Deci nu putem să dăm doar vina pe comisie care nu planifică bine. Multe cifre sunt în roșu. De multe ori cifrele sunt mai scăzute decât în 2010. Dacă ne uităm însă la diferența de implementare a sumelor în țări, Poate că vom înțelege ceva. Vă mulțumesc. Domnul Pan Listeroi. Mulțumesc, domnule președinte. În fiecare an, când pregătim bugetul, adoptăm în principiu cam aceeași abordare. Dacă dorim ca dezbaterea cu Consiliul să meargă bine, trebuie să stăm uniți și să ne asigurăm că nu apar schimbări nedorite. Sigur, procedura s-a schimbat, dar uh, eu uh, sprijin această abordare a raportorului. În urmă cu două luni, a avut loc o negociere în Comisia pentru Bugete și acolo s-a vorbit despre fondul de coeziune. Am fost acolo și s-a spus că fondul de coeziune și-a îmbunătățit performanța. Lucru foarte bun. Cred că putem folosi aceste cifre pentru a ne sprijini argumentele. Mai este un lucru pe care vreau să-l menționez, poate că vi se pare un amănunt. Mă refer la proiectele pilot. Cred că este păcat ca în această comisie, atunci când vorbim despre pregătire, de obicei ne uităm la noi politici sau la inițiative care ar trebui să fie promovate printr-un program pilot sau o, o acțiune și apoi mm, următor să devină o politică regulată. N-am făcut acest lucru, n-am făcut o planificare serioasă. Alte comisii au făcut-o. Acum suntem în discuții cu Comisia de Buget. Știm că sunt lucruri pe care nu le-am făcut. Aș vrea să le putem discuta. Sigur, poate sunt lucruri pe care nici nu reușim să le înțelegem, dar pe fond, este adevărat, avem trei proiecte și dacă mă uit acum la proiectele pilot uh, prezentate aici, văd că unul lipsește, Erasmus. Am discutat conținutul său, dar el nu figurează aici în acest uh, raport. Ce s-a întâmplat? Poate îmi puteți zice. Și apoi, în al doilea rând, noi, grupul PPE, examinăm un uh, proiect privind mediul rural și urban, modul în care se întrepătrund cele două. Ele nu sunt lucruri separate. Mediul urban și rural trebuie luat împreună, se întrețes. Deci uh, aș vrea să aud câteva propuneri pentru astfel de politică. Știu că uh, este o inițiativă ad hoc și nu s-a înregistrat prea mare progres. Acum însă, oricum, este prea târziu pentru că termenul a fost depășit. Dar sperăm să putem în să introducem și acest proiect în limite de finanțare. În ce privește procedura, poate că fiecare grup ar putea să vină cu contribuția sa și uh, apoi în Comisia Reunită să vedem cam care sunt proiectele pilot pe care ar trebui să le sprijinim. Vreau să profit de această ocazie, doamna președinte, ca să vă transmit uh, propunerea PP-ului pentru acel proiect cu uh, rural și urban. Da, foarte pe scurt, uh, aș vrea să reiau ceea ce a spus domnul Van Nistelrooy. Poate vă amintiți că data trecută sau cum două dăți în comisie am discutat despre procedura pentru acest an. Am făcut câteva lucrări pregătitoare, am invitat comisia să prezinte care sunt proiectele pilot în desfășurare, în ce etapă se găsesc. Le-am discutat în comisie și avem o ocazie informală prin care grupurile politice pot să-și prezinte proiectele pe care le consideră relevante, iar vizibilitatea lor va fi evaluată de Comisia Europeană. Noi, Comisia Regii, vom fi evaluați de Comisia de Bugete după ce uh, revenim în toamnă. Am înțeles că prezentarea pentru proiectele pilot va fi pe 21 iunie. Deci, um, dau cuvântul colegului ca să ne explice mai exact. Um, the Budgets Committee uh, deadline. Termenul uh, din partea Comisiei pentru bugete era de 4 iunie de, uh, a obți pe, pentru obținerea din partea celorlalte uh, comisii a pozițiilor, uh, pentru că ei să trimită pe 7 iunie uh, mai departe documentul. Toți cei acesta era însă ceva mai preliminar, după cum spunea și domnul Surian. Este situația la ora actuală, așa cum a spus și domnul Surian. Sunt niște propuneri, să vedem dacă pot fi puse în aplicare. Termenul limită pentru proiecte limită, pentru proiecte pilot și orice fel de amendamente va fi probabil stabilit în august. Dar dacă vorbim despre avizul nostru în reuniunea din iulie, Uh, atunci trebuie să avem ceva la secretariat până în 21 iunie pentru a putea apoi să discutăm în iulie. De aceea am stabilit acest termen de 21 iunie. Asta este situația la ora actuală. Toată lumea poate să, toate grupurile mai pot să trimită solicitări de proiecte pilot. Avem de la Liberal, de la PPE, două de la Verzi. Deocamdată uh, nu avem nimic din partea socialdemocraților, dar mai mai putem primi astfel de proiecte. Mulțumesc! Ultima evaluare din partea comisiei trebuie să fie făcută. Am făcut munca pregătitoare cu privire la proiectele pilot care sunt în desfășurare acum. Ne vom întoarce la grupurile politice și vom reveni aici în comisie pentru a ne stabili prioritățile. Asta am înțeles, așa am înțeles eu după tot ce am după ce m-am interesat ca asta trebuie să facem. Constanțe Creel. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să vă să mulțumesc uh, domnului raportor și sper că vom uh, reuși să uh, avem suficient bani atât pentru credite cât și pentru angajamente de credit cât și pentru angajamente de plată pentru 2011. Situația este așa cum este acum, dar Cred că la uh, după ce vom uh, face modificările necesare, um, vom putea lucra mai bine și asta va ajuta statele membre în care mai există dificultăți, vom reuși să le sprijinim și le vom sprijini să utilizeze fondurile de coeziune. Raportorul va, se va bucura de sprijinul nostru dacă va uh, găsi o cale pentru ca fondurile neutilizate să fie transferate. Este ceva ceea ce încercăm să facem de ani de zile și Consiliul de fiecare dată ne-a stat în cale. Dacă aș fi ministru de finanțe, probabil că m-aș afla în aceeași situație și aș vrea banii înapoi, dar nu sunt, sunt în Parlament uh, și de aceea noi pur și simplu avem și alte interese Grupul nostru are interes ca acești bani să revină în domeniul politicii de coeziune și să fie pus la dispoziție. În ceea ce privește proiectele pilot, de mulți, mulți ani, uh, eu am făcut parte din Comisia Buget, acum sunt numai membru supleant. Uh, noi, într-adevăr, nu am depus solicitare pentru proiect pilot, dar cred că ar trebui să ne gândim dacă vrem într-adevăr să avem cinci proiecte pilot în calitatea noastră de comisie uh, regii. Cunoașteți procedura. Procedura bugetară nu se va modifica în mod semnificativ. La proiectele pilot, unde este vorba de fapt de pu- relativ puțini bani, vom dezbate ore întregi, în mod intens, pentru a vedea care proiect va fi sprijinit. Eu cred că ar trebui să verificăm cu un ochi critic și să vedem dacă este într-adevăr necesar să organizăm cinci proiecte pilot pe care clar cei din Comisia pentru Buget nu le vor sprijini uh, pe toate. Uh, trebuie să vedem dacă uh, ce anume vrem să sprijinim, programul Erasmus, integrarea romilor, Trebuie să vedem unde dorim să punem accentul și ce dorim să obținem în viitor. Raportorul s-a referit la această marjă mică pe care o avem, mi se pare de înțeles. Pentru că există lucruri stabilite de la bun început și rămâne puțin spațiu de manevră pentru noi. Și nici nu cred că putem să modificăm în mod semnificativ situația. se pune întrebarea dacă în viitor poate n-ar trebui să asigurăm puțin mai multă uh, flexibilitate a politicii de coeziune, poate pentru a putea reacționa mai rapid în momente de criză. Dar cred că acum acest lucru nu mai joacă un rol foarte important. Bineînțeles, uh, grupul nostru îl va sprijini pe domnul raportor și sper că vom reuși să uh, ne impunem în Comisia pentru Buget. Mulțumesc, uh, Constanțe. Doamna Manar. Mulțumesc. Sunt uh, în asentimentul antevorbitorilor mei. Aș vrea să mă refer pe scurt la uh, o anumită chestiune. Aș vrea să vorbesc despre finanțarea regiunilor și despre strategia de la Marea Baltică. Atunci când am redactat strategia și am analizat amendamentele de la AFET, am avut propuneri foarte puternice în ideea de a avea o linie bugetară proprie de la titlul 4, la 1B, de unde se finanțează politica de coeziune. Cred că și noi, în calitate de comisie parlamentară, ar trebui să avem o discuție foarte serioasă, să vedem care sunt implicațiile uh, de pe urma finanțării macro-regiunilor. Să vedem dacă aceste linii bugetare pot finanța în același timp și, coeziune, și politica de coeziune. Deci ce se va întâmpla în termeni practici uh, cu politica de coeziune? Eu cred că noi, am, noi nu am discutat încă acest aspect. Uh, în comisia noastră, însă cred că ar trebui să o facem. Și știu că la Comisia de Bugete se fac presiuni în această direcție. Deci de aceea trebuie să fim foarte atenți, să vedem, să ne asigurăm că aceste decizii nu ne vor lua prin surprinderi, deși noi suntem uh, Comisia uh, responsabilă. Merci, Madame la Présidente, chers collègues. Merci, Monsieur. Doamna Oconi. Domnule raportor, vă mulțumesc pentru calitatea muncii dumneavoastră și a raportului dumneavoastră. Discutăm despre politica de coeziune și ne dăm seama cât de nesatisfăcătoare este rata de, de absorpție. După părerea mea, politica de coeziune ar trebui să fie mai flexibilă și vă voi spune de ce. Politica de coeziune actuală a început în ianuarie 2007. A fost înființată, iar diferitele hotăr- ă, orientări au fost ă, stabilite în anul 2005, într-o situație complet diferită de cea actuală. Acum trecem printr-o criză economică care era de neimaginat în 2005 când ă, au fost hotărâte orientările din politica de coeziune. Deci nici măcar nu ne imaginam că putea avea loc o criză atât de puternică, care afectează atât statele membre cât și întreprinderile. Această politică de coeziune, din păcate, se caracterizează prin această lipsă de flexibilitate față de contextul actual. Și cred că și de aceea rata de absorpție este insuficientă. Și eu am temeri. Cred că nu vom putea uh, recupera întârzierile pe care le-am acumulat. Doamna Crel vorbea despre faptul că ar trebui să ne asigurăm că statele membre pot păstra sumele neconsumate de, de anumite regiuni și să se facă o realocare de exemplu, o regiune care nu poate consuma toate fondurile, nu poate cheltui toate fondurile, ar trebui să poată trimite aceste fonduri uh, unei alte regiuni mai performante în ceea ce privește absorpția fondurilor. Acum, această idee a unui program Erasmus pentru aleșii locali, după părerea mea, e o idee excelentă, deoarece astfel actorii locali, aleșii locali, ar putea să aibă un schimb de experiență și și-ar putea crește performanța în ceea ce privește politica de coeziune, deoarece politica de coeziune este politica prin care Uniunea Europeană are, practic, uh, o fațetă concretă pe teren. Domnule Suri, am dorit să reacționați? Mulțumesc. În primul rând, vreau să le mulțumesc colegilor pentru contribuții Voi încerca să includ în proiectul final toate sugestiile dumneavoastră. Deoarece acum nu avem prea mult timp la dispoziție, aș vrea să menționez pe scurt câteva lucruri. Principalul nostru obiectiv ar trebui să apărăm poziția Comisiei Europene. Comisia Europeană a făcut tot posibilul pentru politica regională, iar lupta se va purta între noi și Consiliu, noi uh, fiind cei care sprijină comisia. E același joc din totdeauna cu câteva componente diferite. Deci, acesta era primul obiectiv. Un al doilea obiectiv, sprijinul pentru proiectele pilot. Nu sunt neapărat de acord cu poziția pe care au socialiștii. În momentul de față e bine să avem o listă cu multe elemente și dacă o comisie specializată ca a noastră sprijină o astfel de listă cu multe elemente, atunci prima parte a listei va avea o întâietate mai mare atunci când se va lua va avea o întâietate practic atunci când se va lua decizia finală. Cel puțin așa, asta e logica preponderentă la Comisia de Bugete. Cât despre proiectele pilot concrete. Erasmusul pentru aleșii locali. E o idee foarte bună, salutată de Parlament, însă din păcate nu și de către Comisie. În momentul de față, Comisia nu face decât uh, promisiuni de evaluare, ne spun că ne vor trimite un studiu. Prin urmare, nu cred că în acest domeniu vom avea câștig de cauză. Ideea e bună. Integrarea romilor. O altă inițiativă importantă, însă aș vrea să am mai multe informații în legătură cum funcționează acest program. În ceea ce privește acum uh, proiectul pilot privind microcreditele, cred că ar trebui să analizăm cu atenție legătura dintre acest uh, proiect pilot și noua facilitate pentru microcreditare care a început anul acesta. Eu am o primă impresie și anume că programul pilot practic e superflu deoarece avem această, acest instrument mult mai cuprinzător. Permiteți-mi acum câteva cuvinte în legătură cu tratatul de la Lisabona. De mai multe ori vi s-a spus că datorită tratatului de la Lisabona, datorită puterilor bugetare ale Parlamentului European, care au sporit în mod considerabil și așa mai departe. Ei bine, e doar o impresie. În termen real, puterea noastră e mai uh, împuținată decât în trecut. Singura diferență e că instituțiile vor uh, ajunge totuși la un acord, vor trebui să ajungă la un acord. Și există o singură situație în care Parlamentul poate hotărâ de unul singur. Atunci când a avut loc un acord la consiliere, iar uh, votul a fost împotriva Consiliului. Deci doar atunci putem vota cum vrem noi. Nu avem cum să votăm, să stabilim, să negociem un lucru cu statele, cu guvernele și după aceea să votăm cu totul altceva împotriva Consiliului. Trebuie de aceea să avem niște linii roșii foarte puternice. Doar așa, în cazul în care vom spune nu, întregul pachet se va întoarce la comisie iar ei vor trebui să înainteze o nouă propunere. Până anul trecut, sistemul funcționa. Președinția întotdeauna uh, vrea ca noi să fim de acord cu bugetul. Aceasta va fi singura armă de care vom dispune, însă nu e o armă atât de puternică ca în trecut, deoarece în trecut cel puțin aveam un acord privind nivelul de plăți. Și sub acest prag, noi puteam hotărâ la fiecare linie bugetară ce se întâmpla, la cheltuie, cheltuielele neobligatorii. Acum lucrurile s-au schimbat, nu mai are loc uh, a doua lectură, deci va, vom avea un singur vot, acceptăm sau nu. Vă mulțumesc foarte mult încă o dată pentru sugestii, dragi colegi, și uh, voi face tot posibilul, vă asigur. Dragă Laslo, vreau să le remitesc colegilor un lucru. Dacă la proiectele pilot există grupuri politice care doresc uh, să facă prezentări, să se mm, implice, trebuie să să facem asta acum, înainte de încheierea lunii iunie. Modificarea bugetului se va încheia poate în uh, septembrie, însă în iulie vom avea o discuție despre priorități. Trecem acum la ultimul punct de pe ordinea de zi, discuția cu experții noștri care vor veni. Îl avem pe, jo- pe domnul profesor John Bachtler de la Universitatea din Strathclyde, domnul um, Șlachta, profesor la Comisia fost deputat, mă scuzați, îl avem pe domnul Jean Charleg, fost deputat director general la Comisia Europeană, domnul Jean-Marie Rousseau, inovație și inteligență teritorială, fost expert național la Comisia Europeană și domnul Iacek Ișlachsta, profesor la Școala de Economie din Varșovia. Bine ați venit! Vă rog să ne faceți uh, fiecare câte o prezentare de 5-6 minute în legătură cu temele pe care le, subiectele pe care le considerați uh, foarte importante în cadrul politicii de coeziune. Ne puteți de asemenea asculta și pe noi. În ce ordine să procedem? Domnul Bachtler, în ordine alfabetică. Uh, good morning um, and thank you, Chair, uh, committee members. Uh, ladies and gentlemen. Uh, Bună dimineața și vă mulțumesc. Uh, mă numesc John Bachtler și sunt profesor de studii politice europene de la Universitatea din Strathclyde din Glasgow. Am fost rugat să vorbesc aproximativ 5 minute, deci aș dori să vă spun cam care este dezbaterea cu privire la politica de coeziune și să subliniez un aspect uh, important al acestei politici, anume performanța ei. Este clar că dezbaterea se intensifică în acest moment și cred că aceasta, această dezbatere uh, a subliniat o serie de puncte importante cu privire la viitorul politicii de coeziune. În primul rând, în ceea ce privește așa numitul teren comun, cred că Uh, sau numitorul comun, există, cam toată lumea este de, de acord că trebuie să existe o uh, concentrare mai mare asupra unor uh, priorități, uh, cercetare și dezvoltare, um, îmbunătățirea capitalului uman și Uh, și alte aspecte. Um, trebuie să existe indicatori mai buni și o evaluare mai bună. Un alt aspect uh, comun se referă la o mai mare coerență din punct de vedere strategic, mai ales la nivel european, între domeniile uh, acestei politici de coeziune, între politicile structurale și între politicile structurale și celelalte politici ale Uniunii Europene. Apoi, uh, Uh, este nevoie să se raționalizeze uh, managementul financiar al acestor fonduri. Nu să fie uh, făcute mai stricte regulile, ci să fie mai strictă aplicarea lor. Apoi este nevoie de o simplificare mai mare a administrației. Cred că acest lucru a fost discutat în orice dezbatere de reformă în ultimii 20 de ani și, uh, nu în ultimul rând, uh, un accent mai puternic pe cooperarea teritorială. Însă există, pe lângă aceste puncte comune care apar în dezbatere, și diferențe. Primul astfel de domeniu este rolul acestei politici și acoperirea teritorială a acesteia. Ar trebui să fie să acopere întreaga Uniune Europeană sau să se concentreze pe cei mai săraci. Ar trebui să fie o politică puternică uh, uh, independentă sau o politică secundară care să sprijine alte sectoare. Apoi există diferențe cu privire la relațiile între diferitele politici structurale, de exemplu între FEDER și uh, Fondul Social European între, și apoi între fondurile structurale în general și politicile de dezvoltare generală. Există diferențe, de asemenea, uh, cu privire la importanța acordată guvernanței la, la mai multe niveluri. Există diferite abordări, um, unii au o abordare mai uh, regională, alții una uh, centralizată. Aș dori să aleg un domeniu în care este nevoie de, în care există un acord, și anume nevoia ca această politică să fie mai performantă. Exercițiul de evaluare uh, făcut de către comisie, mai ales de către Digi Regii, a fost un mare pas înainte. Cred că ați auzit ceva despre asta ieri. Dar există o modificare a întregii culturi a evaluării pe care o vedem cel puțin în unele state membre. Ceea ce putem vedea din diferitele evaluări este că, în mod clar, politica de coeziune are un impact semnificativ. Contribuie la creșterea PIB-ului în mod semnificativ. Există uh, probe suficient de clare cu privire la uh, uh, rata de ocupare, există contribuții clare pentru uh, eliminarea deficitelor regionale. Deci, uh, această politică are o valoare adăugată um, care merge dincolo uh, de politica europeană și se revarsă și asupra uh, politicilor naționale. Însă, din aceste evaluări reiese și uh, faptul că există mari diferențe în performanța acestei politici, atât la nivel regional cât și la nivel național. Și poate că nu este chiar atât de surprinzător acest lucru. Este clar însă că există probleme instituționale recurente care slăbesc această politică. Vedem, de exemplu, că există o bază de, anali de analiză uh, insuficientă pentru uh, elaborarea programelor. Există prea puțină coerență structurală. Uh, suntem departe de ideea unei abordări integrate. Există o lipsă de coordonare între agenții, între agențiile care trebuie să uh, implementeze uh, politica. Există diferențe între criteriile de selecție, și, în ciuda unor eforturi uh, mari, există uh, o lipsă de informație. Chiar dacă cultura de evaluare s-a răspândit, ea variază. Bineînțeles, aceste probleme instituționale nu sunt valabile peste tot. Există exemple importante și de bune practici în aceste domenii, Întrebarea este de ce există aceste uh, obstacole instituționale de fiecare dată. Unele dintre ele au fost, uh, au apărut uh, de prin anii 90-2000 și au fost discutate în dezbaterile cu privire la reformă de mai multe ori. Cred că există o serie de lucruri care trebuie abordate în dezbaterea actuală. În primul rând, cred că ar trebui să ne uităm la principiul uh, de guvernanță la mai multe niveluri. Este o, un punct fort al acestei politici, dar este și un motiv pentru slăbiciuni. Raportul Barca a fost foarte grăitor în acest sens. Una dintre caracteristicile unui astfel de sistem care să funcționeze bine este că nivelul superior trebuie să se poată asigura că banii sunt cheltuiți în mod eficace și corect. Un al doilea aspect se referă la coerența strategică a intervențiilor. Am menționat deja provocările la nivel european, dar cred că asta este o provocare și pentru statele membre, pentru că de multe ori nu există o gândire comună cu privire sau o viziune cu privire la modul în care sunt planificate și aplicate intervențiile. Ele arată bine pe hârtie, dar nu sunt bine implementate. Apoi trebuie analizată problema capacității instituționale. S-a recunoscut acest lucru în perioada actuală și se fac într-adevăr eforturi. Dar este foarte clar că în multe cazuri intervențiile sunt uh, gestionate în mod corect, pentru că banii sunt cheltuiți și sunt justificați. Dar asta este diferit de o uh, abordare strategică, coerentă, integrată. Și nu în ultimul rând, aș dori să atrag atenția asupra um, lipsei de um, răspundere, lipsei de uh, Uh, justificare. Practic, uh, nu evaluăm de ce nu se ating anumite obiective și așa mai departe. Aș susține ceea ce spune raportul Barca cu privire la un nivel mai înalt de um, a dezbate uh, motivul pentru care anumite obiective uh, uneori nu sunt uh, atinse. Cine urmează, spune doamna președinte? Bună ziua, doamna președinte, și vă mulțumesc pentru invitația făcută. Am să fiu subcint. Cred că pentru perioada care ne așteaptă, chestiunea centrală, care este deja dezbătută în comisie, în statele membre, dar și aici, în Parlament, ține de politica de coeziune și întrebarea este dacă această politică mai rămâne de actualitate. Problema se pune în legătură cu valoarea adăugată a acestei politici și ce a adus ea în acești 20 de ani. Mai întâi, cred că ar trebui să amintim ca să nu existe nicio ambiguitate, că această politică este mai ales o politică de acțiune structurală, adică pe termen lung. În al doilea rând, ea nu este o politică de conjunctură, pentru că altfel nu ar avea niciun sens. În al treilea rând, nu este o politică a veniturilor. Politica de coeziune nu este un instrument de incluziune socială pe care să-l folosească statele membre ele trebuie să-și uh, facă incluziunea socială prin alte mijloace. Deci, uh, iată, acestea sunt ambiguitățile care au uh, pus la îndoială plus valoarea acestei politici. În acești 20 de ani, politica de coziune a avut două evoluții contrare. În primul rând, s-a înregistrat o subsidiaritate crescândă și aproape totală în ce privește programul de înregistrare a proiectelor a statelor și regiunilor și invers a crescut eh, nivelul de control financiar, de monitorizare și de audit. Chiar dacă statele membre au un rol major, doresc să evite acest lucru din motive legate de tratat, Comisia are totuși un rol hotărător în legătură cu chestiunile de ordin financiar. După ce am spus aceste lucruri uh, introductive, cred că putem acum să, să încercăm în minutele foarte puține care îmi rămân să vorbim despre câteva lucruri. Și, în primul rând, dacă nivelul regional mai rămâne valabil pentru politica de coeziune. În al doilea rând, dacă funcția acestei politici de coeziune mai este să reducă disparitățile și mai este necesar. Și în al treilea rând, revenind la ce a spus domnul Bassler, coerența politicii de coeziune este elementul major care aduce plus valoare. Să le luăm pe rând. În primul rând, relevanța nivelului regional în funcție de uh, nivelul național și acțiunile sectoriale. Știm că există o dezbatere politică în acest sens și aș putea să fac două constatări foarte rapide. Uniunea Europeană are 27 de state membre astăzi. Iar uh, majoritatea, adică 55% din regiunile uh, Uniunii Europene, sunt peste 200 de regiuni ale Uniunii, deci majoritatea au un uh, nivel de dezvoltare sub media Uniunii Europene. Adică există un decalaj de dezvoltare, un decalaj al competitivității. Foarte multe regiuni sunt sub 75% și uh, se găsesc în dificultate. Deci, uh, ansamblul teritoriului european se găsește, de, de fapt, o mare parte a teritoriului european se găsește sub uh, condițiile de dezvoltare durabilă. Pentru cei care sunt uh, puțin uh, deasupra mediei de dezvoltare, de fapt, se găsesc în zona 100-105%. În ce privește competitivitatea, știm că avem uh, un decalaj destul de mare față de Japonia sau SUA, concurenții noștri. Și foarte, uh, foarte puține regiuni reușesc să le facă față. Acesta este nivelul real pe care îl avem. Nu avem, deci, un teritoriu echilibrat și armonios. În al doilea rând, să vedem care este situația decalajelor de dezvoltare în Uniunea Europeană în comparație cu ceilalți mari concurenți. 1 la 8 în Uniunea Europeană, 2 la 8 în uh, SUA și chiar mai puțin în Japonia. Politicile sectoriale par să fie singura soluție privilegiată. Și, în al treilea rând, care este funcția sau scopul politicii de coeziune? Mai este el de a reduce disparitățile? Ei bine, tratatul de la Lisabona a confirmat în articolul 174 că reducerea disparităților regionale și prioritizarea dezvoltării de zonelor industriale, rurale și așa mai departe sunt prioritățile acestei politici. Tratatul de la Lisabona a fost votat în urmă cu puțin timp, el este în vigoare și uh, pune accentul pe faptul că trebuie să ținem cont de specificitățile regionale, de uh, dimensiunea urbană, de zonele rurale, de zonele cu uh, zonele defavorizate. Deci știm că există disparități și că ele trebuie reduse. Dar uh, actualmente există două alternative politice care sunt propuse. Mai întâi, una care spune că, așa cum am zis și eu mai devreme, prioritatea o reprezintă politicile sectoriale. Și sunt două consecințe inevitabile aici. În primul rând, se consolidează exclusiv sectoarele economice cele mai competitive și se accentuează disparitățile regionale. Acest lucru este absolut clar. A doua alternativă în discuție este să redirecționăm politica regională spre nivelul central și nu regional? Care va fi consecința? Am ascultat aici uh, mai devreme o intervenție despre relevanța criteriului PIB. E bine, acesta, dacă este eliminat, mijloacele financiare vor fi drastic reduse. Și apoi, capacitatea regiunilor de a deveni partenere în construcția europeană și mai ales pentru strategia 2020 de care se tot vorbește, capacitatea lor dispare, deci ele nu mai pot fi parteneri direcți. Asta vrem noi oare? Drept consecință, arhitectura actuală a acestei politici, care se bazează pe cele trei politici cadru, este o problemă. Pentru cine e o problemă? E clar, este o problemă pentru statele membre și pentru cei care cred că renaționalizarea ar fi o soluție prin această metodă de coordonări deschise și fără un buget european. Pentru a, aceste state membre, soluția este foarte simplă. Dispariția politicii de coeziune. Deci, practic, avem acțiune europeană, dar fără intervenție propriu-zisă. Ar mai fi o soluție să sprijinim exclusiv polurile de competitivitate care ar apărea grație evoluției naturale a pieței. Este clar că această soluție duce la uh, creșterea decalajului, care nu va, fi de, nu va mai fi de 1 la 8, ci mult mai mare. Și uh, concurenții uh, noștri, uh, SUA și Japonia, vor fi avantajați. A treia alternativă a fi ca politica de coeziune să țină doar de nivelul național și să dispară de la nivel regional. Alegerea cea mare este între uh, nivelul comunitar sau nivelul uh, regional. Probabil că se va opta pentru un nivel național care, sigur, uh, nu favorizează dezvoltarea regiunilor. Asta este, deci, uh, situația așa cum o vedem noi. Cred că ar trebui să definim mai bine nevoile regionale, pentru că, e clar, prioritatea trebuie să rămână la regiunile care sunt uh, mai în urmă ca dezvoltare, ele trebuie să fie finanțate și uh, să nu uităm regiunile care se află în competitivitate în ce privește locurile de muncă se situează pe uh, o poziție destul de înapoiată în clasament. Noi știm foarte bine că efortul de investiție publică național și regional scade în mod considerabil. Așa că soluția ar fi, nu știu, să dispară intervenția europeană, probabil, în optica celor care cred acest lucru. În al treilea rând, uh, se mai uh, propune o soluție de tranziție. Regiunile să um, fie în tranziție de la o soluție la alta. E bine, nu știu, va trebui să discutăm mai, mai clar. De multe ori eh, în intervențiile anterioare am auzit că suferim de o criză economică, da, dar noi nu avem capacitatea de a interveni, de a reacționa la această criză în 2011 și în 2012 se va resimți foarte acut impactul crizei economice și sociale. Iar pentru 2014 trebuie să ne gândim dacă vom avea o capacitate de reacție rapidă, dacă vom avea la dispoziție un instrument de intervenție. Deoarece este clar că regiunile vor fi uh, confruntate cu tot mai multe dificultăți. Iată, deci, uh, ideea mea este să precizăm mai bine în care sunt nevoile regionale pentru fiecare regiune. Adică, la zonele urbane să ținem cont de nevoile metropolelor, care știm că uh, adună populația din zonele de excluziune sociale majoră și apoi uh, Orașele medii, care sunt uh, cele mai numeroase, au alte nevoi. Acolo avem nevoie de reconversie rurală și reconversia fostelor structuri economice și rurale și apoi avem nevoie de sinergie interregionale. Asta înseamnă coeziune teritorială. Aici trebuie să intervenim la nivel regional și nu mai sus sau mai jos, pentru că altfel riscăm o fragmentare mult prea mare. Și în al treilea lucru, aș vrea să închei, doamna președintă, se pune problema guvernării politicii de coeziune, care este o politică majoră, dar care cred eu că este va fi administrată mult mai greu decât până acum. În 2009 da. am avut prilejul să vorbesc mai multe despre acest lucru și uh, vă spun că în ce privește viitorul politicii de coeziune și a administrării sale, uh, E foarte important discursul privind principiul de subsidiaritate. Eu nu cred că acest principiu este realist sau nu e realist înțeles. Alegerea priorităților, alegerea cofinanțărilor și o, uh, o dezbatere privind cofinanțările au fost pur și simplu lăsate la o parte. Trebuie să avem o discuție serioasă și responsabilă cu privire la obiectivele pe care trebuie să ni le stabilim, cu privire la situația reală a regiunilor și domnul Basler a spus că diagnosticul acestor regiuni nu este corect făcut. Realitatea nu corespunde acestui diagnostic. Și până acum ă, trebuie să recunoaștem, regiunile nici nu au vrut să se angajeze într-un într-o discuție privind rezultatele. Deci cred că problema centrală este să examinăm, să analizăm lucrurile cu adevărat. Și să nu uităm de condiționalitate. Trebuie să o aducem din nou în discuție. Aceasta poate fi o șansă și nu un risc. Deoarece, după decizia din 9 mai, luată de șefii de state și de guverne, știm bine că situația bugetară se va modifica și avem două opțiuni pentru condiționalitate. Aceasta poate să fie foarte periculoasă sau poate să fie o condiționalitate de tip macroeconomic. Programarea regională va dispărea în acest caz, pentru că nu vom mai avea nevoie de ea. Va trebui pur și simplu să scriem uh, cecuri statelor membre, iar Ecofinul să acorde aceste cecuri în funcție de rezultate care nu au nicio legătură cu situația regiunilor și cu dezvoltarea lor. Deci vom constata o dispariție a guvernanței, a guvernării bune, care este foarte necesară în aceste colectivități locale și regionale, care reprezintă viitorul construcției europene. Condiționalitatea înseamnă o legătură cu specificitatea acestei politici. Trebuie să facem o legătură între condițiile de executare, de pune în aplicare a politicii regionale și mijloacele sau resursele pe care le avem și rezultatele. Câteva exemple foarte rapide. Exemple ilustrative. Este iluzoriu să ne gândim că putem uh, finanța proiecte de mediu, de exemplu, atunci când directivele pentru mediu încă nici n-au fost transpuse. Și acest lucru e valabil pentru multe state membre. Practic, Punerea în aplicare a legislației comunitare trebuie să fie o condiție pentru punerea în aplicare a investițiilor suplimentare, pentru că politica regională vine cu investiții suplimentare, nu așa? Și apoi trebuie o discuție serioasă cu privire la diagnosticul regiunii care are un PIB de X procente și cauzele pentru care acest PIB este doar 60 sau 80% din medie pentru că condițiile și cauzele sunt diferite în Estonia sau în Franța, în Franche-Comté. Deci trebuie să determinăm clar care sunt cauzele scăderii PIB-ului sau creșterii ratei șomajului. Și um, asistența acordată acestor regiuni nu trebuie să fie pur și simplu arbitrar la nivel de discurs. Poate că regulile europene sunt prea relaxate, dar eu zic că trebuie să ne concentrăm, să ne focalizăm eforturile și să stabilim niște reguli clare. Care sunt mijloacele politice prin care vom putea să ne atingem obiectivele? E bine, în primul rând, pentru această politică e nevoie de o dezbatere instituțională serioasă. O dezbatere care nu a existat. Și trebuie să facem două lucruri. În primul rând, Consiliul trebuie să creeze un comitet sau o comisie de politică regională, care nu are nimic de a face cu COCOF, nu-i așa? Deci avem nevoie de o comisie de politică regională la Consiliu care să raporteze și să aibă dezbateri periodice cu privire la alegerile și la deciziile strategice. Iar Parlamentul, pe de altă parte, care este adesea în conflict cu Comisia și chiar cu Curtea de Justiție, privind gestiunea financiară, și Parlamentul trebuie să joace rolul mai bine. Știu că există o întreagă ceartă privind rata de erori. Este o dezbatere pur și simplu aberantă, cea pe care o vedem în legătură cu declarațiile de asigurare. Cred că trebuie să stimulăm mai mult statele și regiunile și ele să vină în fața Parlamentului. De ce nu? Fie comisie, fie, fie comisia, fie Parlamentul, fie amândouă pot să invite um, statele membre, cu tare sau cu tare, să vină și să explice cum a executat bugetul, să explice uh, ce s-a constatat la audit. Iar uh, apoi, Comisia nu este responsabilă cu gestionarea acestor proiecte, să nu uităm. Proiectele acestea se uh, desfășoară în uh, Bavaria, în Pas-de-Calais, în alte părți. Comisia nu poate fi peste tot. Deci trebuie să responsabilizăm pe cei care se ocupă cu gestionarea financiară. Que nous avons pour la période actuelle. Ce privește alocarea acum? 15, um 60% pentru obiectivul 1, 60% pentru regiunile de convergență. E un progres interesant, însă să fim cinstiți. Și cred că doamna președinte își aduce aminte. Statele membre și nici Parlamentul nu au rezistat la ispita de a reduce foarte mult uh, concentrarea prevăzută de Lisabona. Și orientările strategice de azi, deși există, sunt practic un amestec de diferite elemente și nu oferă o plus, jaloa, plus valoare. De aceea, Comisia, Parlamentul și Consiliul ar trebui să vadă care sunt prioritățile din strategia 2020. Și, după părerea mea, trei priorități. Condițiile de competitivitate, gândindu-ne la cercetare, dezvoltare și resurse umane. În doilea rând, condițiile de progres pentru dezvoltare durabilă, lanțul energie, economiei de energie și așa mai departe. Și, în al treilea rând, adaptarea la restructurările economice din cauza crizei și a șomajului. Acestea sunt prioritățile. Asta înseamnă că toate prioritățile din strategia 2020 sunt pertinente, deoarece e responsabilitatea statelor membre la ele acasă. Însă pentru politica de coeziune trebuie să fim mai exigenți. Alminteri vom avea același lucru și ca și cu strategia de la Lisabona. Vă mulțumesc. Domnul Schlachter. Thank you very much for invitation. I would like to, to use another... Vă mulțumesc. Eu aș vrea să prezint lucrurile dintr-o altă perspectivă. nu ar trebui să avem uh, doar o abordare amicală față de regiuni, ci să ținem cont și de criticile, temeate sau nu. E în interesul nostru. Mă voi referi la câteva lucruri. În primul rând, o adaptare prea înceată a ideilor, deci de la teorie la practică durează prea mult. Și aici uh, există două curente de gândire. Una se numește o economie a locurilor și alta o economie a legilor. Dacă citim cu atenție raportul Parca, vedem că prima economie este bine elaborată. Dacă vorbim de cea de-a doua dimensiune, Coeziunea teritorială ar putea fi, practic, principala cale prin care să implementăm economia de legi. Dacă să vorbim de conectivitate, rețelele, totul e bine abordat, depășirea problemelor legate de frontiere, Punctul 2 o dezvoltare prea înceată a economiei europene. Politica de coeziune e oare responsabilă de acest lucru? Foarte puțin sau chiar deloc. Bineînțeles, nu e ușor să promovezi dezvoltarea economică în Europa. Și cred că ne putem aduce contribuția, deoarece putem uh, folosi toate ocaziile pe care le avem pentru a crește capacitatea regională în Uniunea Europeană. Însă, dacă vă aduceți aminte, prima strategie, prima vers- din prima strategie 2020 lipsea politica de coeziune și doar după consultări a fost adăugată dimensiunea locală și regională. Din punct de vedere tehnic s-a făcut această adăugire, însă în termen real nu. Acum, niște costuri prea uh, ridicate pentru beneficiar, dacă e să comparăm, uh, să facem o comparație cu rezultatele. Ce înseamnă asta? E nevoie de simplificare, trebuie să evităm suprapunerile, unde facem câte ceva, însă nu suficient. Trebuie limitat spațiul pentru sub pentru trebuie să limităm toată această multiplicare a costurilor de tranzacție, care e exponențială în țări precum pe Polonia. De asemenea, reducerea costurilor administrative pentru alocările reduse, creșterea îmbunătățirea culturii administrative în ceea ce vrește politica de coeziune, lucruri despre care s-au referit deja colegii. O altă problemă, lipsa de coordonare dintre, între diferitele politici. E clar că suntem participanți uh, la acest joc comun și nu putem să ne coordonăm dacă ceilalți nu sunt de acord. În documentele de programare uh, în care sunt incluse toate politicile, um, avem elemente pozitive care ne permit să sperăm că lucrurile se pot îmbunătăți. Însă, din păcate, aceasta nu este o prioritate pe agenda politică. Și știm că există și probleme de natură politică, de aceea nu vrem să intervenim. Însă, după modificările din 2007, ar trebui să schimbăm situația. Lipsa de concentrația a intervențiilor, o altă problemă. Există de multe ori o lipsă de coordonare între comisie și state membre. Comisia vrea o listă mai scurtă, iar statele membre încearcă să obțină cât mai multe, după care, ulterior, posibilitățile de cheltuire a fondurilor cresc. Trebuie să ne concentrăm pe prioritățile tematice, în loc să avem uh, proiecte dispersate, fără o masă de concentrație minimă. În Polonia, nivelul de cofinanțare era redus, lucru care a creat probleme din cauza faptului că regiunile nu erau uh, dotate, nu aveau mijloacele tehnice. De asemenea, să nu uităm că, practic, ă, există un anumit anumit nivel de exagerare în ceea ce privește cheltuielile de fonduri. Există indicatori care ne arată cât de repede sunt ă, cheltuite fondurile, însă mai avem nevoie și de alți indicatori. În primul rând, eficiență și rezultate. Aceștia ar trebui să fie principalii indicatori uh, folosiți atunci când se evaluează modul în care sunt cheltuite fondurile. Acum, patologiile procesului de selecționare a proiectelor. Ceva ce pare îndepărtat de Parlament, însă e foarte important, deoarece e elementul cel mai vizibil pentru publicul larg. Ceva ce se vede direct în uh, orașe și regiuni. Dacă suntem uh, suficient de puternici pentru a folosi algoritmii atunci când uh, evaluăm lucrurile, uh, am putea interveni la timp. Astăzi s-a menționat deja lipsa de flexibilitate și aici mă refer la schimburi de bune practici, la reacția la criză, proiectele pilot, evaluările. Avem nevoie de toate acestea. Și, în încheiere, există și alte elemente asemănătoare pe care ar trebui să le accentuăm atunci când construim acest sistem și să avem, practic, o listă cu criterii în funcție de care uh, vom uh, aborda problemele. Așa cum spunea Jean-Charles, să nu uităm moștenirea Comisiei de lor, și anume rolul unic al regiunilor în politica regională. Coeziunea este o țintă. Există politici paneuropene care înglobează toate regiunile. Politica de coeziune are o plusvaloare europeană, o politică de integrare, o politică apropiată de cetățeni, care oferă posibilitatea de a crea rețele. De asemenea, să vorbim de asemenea și despre etaloanele pe care trebuie să le stabilim. Vă mulțumesc. La speaker Jean-Marie Rousseau. Urmează acum domnul Jean-Marie Rousseau. Vă mulțumesc. Nu știu dacă mă auziți bine, deoarece Microfonul e puțin îndepărtat de mine. Voi încerca să respect timpul care mi-a fost alocat. Mă voi uh, referi la documentul pe care l-a redactat grupul de lucru pentru dezvoltarea regională privind viitorul politicii de coeziune. Ulterior voi încerca pe scurt să fac legătura între politica europeană și alte politici la nivel internațional de data aceasta. Și mă voi referi nu doar la Statele Unite ale Americii, ci și la faptul că am avut uh, ocazia de a studia politica chineză de dezvoltare regională, politică care se bazează pe inovare. Și vă voi da câteva exemple foarte pe scurt. În ceea ce privește schița pe care ați făcut-o dumneavoastră cu 23 de puncte, avem șapte elemente importante, pozitive, după părerea mea, deoarece ne permit uh, să optimizăm întregul proces de dezvoltare regională. Pe scurt, mă voi referi la politica de coeziune din prisma diversității regiunilor noastre, o bogăție importantă pe care o are Uniunea Europeană. În al doilea rând, voi insista asupra cercetării și dezvoltării și rolul acestora, precum și rolul inovării în ceea ce privește dezvoltarea teritorială. Și, în al treilea rând, mă voi referi la orientările pe care le putem avea în ceea ce vește politica de phasing in sau de phasing out. Pentru a uh, avea eventual, uh, pentru a însoți apariția unui nou grup de regiuni. În ceea ce vrește diversitatea. Politica de coeziune nu trebuie să însemne o singură politică de dezvoltare în detrimentul uh, diversității și al bogăției uh, regionale, inclusiv uh, dacă să ne gândim la acele regiuni care au rămas în urmă. În al doilea rând, trebuie folosite toate sinergiile dintre politica de coeziune și politicile sectoriale elaborate în interior sau transversal la nivel comunitar. În al treilea rând, să ținem cont de legăturile care pot fi stabilite între centre de excelență și regiunile care au întârzieri de dezvoltare, printr-o politică uh, elaborată destul de mult la DG Regio cu Interreg, prin care uh, am avea posibilitatea de a stabili parteneriate între regiunile mai avansate și cele rămase în urmă. Deci trebuie să vedem ce posibilități au aceste regiuni care au rămas în urmă uh, de a avansa. În ceea ce privește China acum, noi avem tendința de a considera China drept o țară monolitică care se axează pe exporturi uh, la, în, cu costuri reduse. Însă, în momentul de față, politica de dezvoltare este foarte diferită în China, între diferitele provincii, între marile orașe. Și am observat că toate elementele de dezvoltare promovate în interiorul Uniunii Europene erau puse în aplicare în momentul de față în China sunt puse în aplicare în China. Și asta datorită autonomiei provinciilor, care pot să propună planuri de dezvoltare și care pot să stabilească orientări de dezvoltare importante și diversificate în momentul de față. Mă voi referi la politica de inovare și impactul acesteia asupra teritoriilor. Subliniez obiectivele clare pe care le are cercetarea și dezvoltarea în această privință. Subliniez de asemenea rolul crucial pe care uh, vor trebui să-l aibă regiunile pentru punerea în practică a unei strategii 2020. Uh, în al treilea rând, mă voi referi la mijloacele care ne vor permite să optimizăm politica de coeziune. Cum? Prin îmbunătățirea procedurilor de phasing in, phasing out, introducere sau eliminare treptată și cred că s-ar cuveni de asemenea să considerăm posibilitatea de a avea un grup separat de regiuni care sunt avansate din punct de vedere al inovației. Vă voi da două exemple acum privind două direcții generale de la Comisia Europeană. Pe de o parte, o inițiativă luată de unitatea franceză la DG Regio, privind o estimare a politicilor regionale din cele 27 de, 26 mă scuze, de regiuni franceze în ceea ce privește inovarea. E un studiu estimativ interesant, deoarece ne permite să măsurăm uh, efectele politicii regionale. Să vedem cum poate fi valorificată regiunea respectivă din prisma inovării. Un al doilea exemplu, de la DG Enterprise, direcție generală care dorește să înființeze un, o schemă de top-up care să folosească toate sinergiile la nivel vertical între nivelul regional, local și cel european în favoarea dezvoltării. Și în același timp niște sinergii transversale între toate direcțiile generale de la Comisie, DG Regio, care folosește fondurile structurale, DG uh, Cercetare și DG Enterprise, de asemenea, ar trebui să fie implicate direcții generale care promovează regiunile prin intermediul inovării. Și aici închei, mulțumindu-vă pentru atenție. We have around 15 minutes for the discussion now. We... Avem 15 minute pentru discuție acum și am, am, aș dori să-i informez pe colegii care nu știu asta încă că îi vom avea pe experți alături de noi uh, și la grupul de lucru cu privire la politica de coeziune. Dar dacă aveți întrebări, vă rog să le adresați acum. Domnul Kurski s-a înscris. Vă rog, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc pentru aceste prezentări din partea experților noștri. Um, am urmărit unele dintre aceste intervenții ale experților prin web streaming, altele le-am văzut direct aici. Um, eu sunt la primul meu mandat și vin dintr-o țară care a aderat la Uniunea Europeană în 2004 și nu pot să nu uh, am o serie de preocupări legate de faptul că în vocile experților noștri domina tendința că prioritatea Uniunii Europene este să sublinieze inovația și noile tehnologii. Însă, în opinia noastră, a țărilor care timp de zeci de ani au fost uh, Um, izolate prin intermediul uh, uh, cortinei de fier și care nu s-au bucurat de beneficiile planului Marshall, pentru toate aceste uh, țări, accentul de a pune, accentul pus pe inovație și noi tehnologii este practic o justificare politicoasă pentru a spune că banii oferiți Uh, banii oferiți de Uniunea Europeană vor ajunge pe ușa din dos, de fapt, la uh, noi, la vechile state membre. Și asta subminează obiectivul politicii de coeziune care era menită să facă astfel încât stat, vechi, uh, noile state membre să ajungă la același nivel cu vechile state membre. Acest lucru se, se uh, pre, apare și în uh, strategia Europa 2020 prezentată de președintele Barroso. Din nou se pune accentul uh, pe ino, inovație și noi tehnologii. Dar eu cred că prin convergență stimulăm creșterea și ocuparea forței de muncă. În ciuda multor progrese care s-au înregistrat, ultimele Uh, evaluări ale și ultimele rapoarte cu privire la politica de coeziune arată uh, disparități crescânde între cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, care ar putea duce la o segregare teritorială și ar putea să adâncească și mai mult diferențele, mai ales în aceste regiuni uh, mai sărace. Statele care au aderat acum șase ani mai au resurse care ar putea stimula dezvoltarea întregii Uniunii Europene, însă pentru a le utiliza uh, trebuie să uh, ajungem din urmă uh, celelalte state membre în ceea ce privește infrastructură, tehnologii și așa mai departe. Și acest lucru înseamnă menținerea coeziunii ca o prioritate în bugetul european. Parlamentul de multe ori a sprijinit această politică de coeziune uh, bazată, adaptată la, la etapa de de globalizare. Coeziunea însă este cel mai important pilon care sprijină și coeziunea uh, socială și coeziunea economică. Uh, Timp de 40 de ani, mai mult de 40 de ani, uh, Europa a fost divizată de cortina de fier introdusă împotriva voinței noastre. Interesul nostru este ca noi să ajungem din urmă celelalte state, iar apoi în calitate de Uniune Europeană vom putea face acest salt nou înainte și să ne concentrăm pe noi tehnologii și politica de inovație. Dar cred că ar fi un pas făcut prea rapid acum, care ar putea duce la acest sindrom al unei Europe uh, cu două viteze. Așadar, noi am uh, susține uh, menținerea priorității coeziunii în buget, pe care noi o vedem ca pe o, a, o avansare din punct de vedere al civilizației. Mulțumesc, domnul Van Nistelrooy. Mulțumesc, domnule, doamnă președinte. Întrebarea este dacă este prea devreme să facem modificări. Vorbim despre 2013-2020 și implementarea unei politici de coeziune noi. Nu înțeleg de ce spuneți că este prea devreme să facem modificări. Cred că este momentul să discutăm despre o nouă arhitectură. Întrebarea mea este următoarea. Avem un nou tratat care vorbește despre uh, coeziune teritorială. Asta înseamnă o nouă abordare? Discutăm despre o uh, distribuție diferită a teritoriilor europene în interiorul statelor membre? Acest lucru ar putea fi un subiect bun pentru o carte verde. Cred că coeziunea teritorială ar putea fi o contribuție importantă pentru a conecta piața internă cu geografia. Pentru a ne concentra asupra unor anumite aspecte esențiale, dar și pentru a coopera. Acesta este genul de limbaj pe care mi l-aș dori. A doua întrebare. Ultimul vorbitor uh, ne-a spus uh, lucruri foarte interesante. Vorbiți de, de parcă am avea nevoie de noi modele pentru a avea mai multă valoare de pe urma unei abordări integrate. Și dacă există, și întreb, există un mod de a măsura aceste lucruri, Dumneavoastră spuneți că direcțiile generale experimentează cu noi metode. Bineînțeles că statele membre trebuie să fie de acord, dar dacă avem o regiune care nu are niciun fel de viziune de dezvoltare integrată și nu respectă nici măcar minimul criteriilor pentru a avea proiecte, ce putem face? Ar putea fi o zonă rurală sau un oraș. Vorbi despre inovație și cercetare și dezvoltare. Dar trebuie să facem mai mult prin aceste programe. Trebuie să avem pur și simplu curajul să facem asta. Și cei care vor să fie implicați într-o abordare integrată, cei care vor să fie mai deștepți, mai ecologici, mai durabili. Dacă vrem ca toată lumea să facă parte din club, trebuie să îi aducem în acest club. Dacă spunem că este prea greu, atunci ei nu vor veni. Dar cum putem atinge asta? Domnul Kelly, câteva puncte. Unele cifre date cu privire la regiunile uh, Europei s-au vorbit uh, de zone uh, de între 55 până la 75% din PIB. Ne puteți clarifica aceste cifre? și uh, unde sunt aceste regiuni din punct de vedere geografic, cele care sunt sub medie și cele care sunt peste uh, prag cu 15%. Care sunt aceste regiuni? Ați menționat că fondurile care nu um, au fost utilizate de o regiune ar, treb- ar trebui să poată fi uh, Transferată către o altă regiune în aceeași țară. Poate că n-am înțeles eu corect, dar poate aș... Cred că așa s-ar ajunge la costuri exagerate ale acestor proiecte. Guvernul ar putea să spună, iată, atât de mulți bani nu s-au folosit, uh, îi transferăm în altă parte. Mulțumesc! domnul uh, Oleniciac. Vă mulțumesc. Este foarte important să discutăm acum și aici despre viitorul politicii de coeziune. Nu numai în contextul uh, strategiei Europa 2020, ci și în contextul nevoii de a coordona toate politicile urmărite acum de Uniunea Europeană. Dacă există imperfecțiuni, este clar că ele provin din motivele pe care le-ați menționat și dumneavoastră. Mă inspiră ceea ce am auzit, dar și ceea ce a spus domnul Kurski. Sunt convins de faptul că noi, ca nou stat membru, avem probleme ce țin de infrastructură, drumuri, uh, aspecte ecologice. Toate aceste lucruri sunt importante pentru că am fost în urmă de la bun început, iar acum suntem încă în mijlocul procesului. Deci când vorbim despre 2013, 2020, nu putem să ne așteptăm să fi încheiat cu toate acestea, să fi finalizat toate aceste lucruri până atunci, însă vom fi pe direcție. Este așadar ceva care inspiră statele membre să se asigure că vor deveni mult mai active când este vorba de infrastructură în viitor. Bineînțeles, există o serie de provocări. De exemplu, ceva ce am discutat atât de des în această, în această sală, um, și anume competiția internațională, competiția globală, din partea Chinei, de, exemple, de exemplu. Trebuie să investim în noi tehnologii, în tehnologii ecologice, în educație, în inovație. Eu mă îngrijorez cu privire la Polonia în momentul în care uh, mă tem că vom începe cu toate aceste lucruri prea târziu, pentru că suntem în urmă cu cheltuielile pentru inovație, noi tehnologie, educație. Dacă nu vom primi sprijin acum, ne va fi și mai greu să recuperăm în viitor. Mă refer, mă adresez uh, și domnului uh, profesor uh, Bachtler, profesorului, domnului profesor Schlachta. Care credeți că este diferența dintre noi și, noile, și vechile state membre? cu cât credeți că suntem în, um, în urmă și ce garanții putem avea pentru sprijinul financiar în viitor? Care este diferența și ce ne trebuie pentru a ne asigura că recuperăm când este vorba de inovație, tehnologii uh, noi și mai ales tehnologii ecologice? Bineînțeles că uh, mă, îngrijorea, mă îngrijorează acest lucru și cred că uh, am răspunsul. Știu că mai avem foarte mult de făcut când este vorba de cercetare și dezvoltare. În mod evident există o mare diferență. Cred că suntem cu de cel puțin trei ori mai în urmă. În unele puncte nu sunt de acord cu domnul Kurski, dar aceasta este opinia mea. Am să-i rog pe expert să răspundă la acele întrebări sau la acele comentarii la care doresc să răspundă. În primul rând, vă mulțumesc pentru contribuțiile dumneavoastră. Dați-mi voie să mă refer la o serie de aspecte menționate. În primul rând, sunt de acord cu ceea ce a spus domnul Kurski cu privire la uh, concentrarea pe inovație și relația cu Europa 2020. Bineînțeles că este posibil ca o abordare de sus în jos să pericliteze prioritățile de dezvoltare de la nivel regional. Cred că acest lucru s-a Uh, recunoscut și în raportul Barca, care face o diferență între, uh, între accentul pus în diferite regiuni de către prioritățile Uniunii Europene. În ceea ce privește domnul Van Nistelrooy, cred că abordarea uh, coeziunii teritoriale ne oferă noi, noi perspective, mai ales în ceea ce privește creativitatea um, inițiativelor. Am văzut uh, astfel de situații, um, am văzut că s-au creat uh, rețele, de exemplu, prin cooperare teritorială, uh, am văzut că s-au făcut progrese la nivel local, dar vedem și ce se întâmplă la nivel național, în Franța, de exemplu, și în Regatul Unit este loc de încurajare pentru astfel de abordare. După cum s-a spus în trecut, aceste spații sunt definite mai mult de jos în sus decât de sus în jos. Apoi, în ceea ce privește cele spuse de domnul Kelly cu privire la transferul fondurilor nefolosite în alte zone, sunt de acord că există pericole și avem uh, experiență cu asta cu încercarea de a se introduce o rezervă de performanță și toate statele membre au decis să nu facă acest lucru. Practic, se transferau fonduri neutilizate între zonele și sectoarele de intervenție în interiorul programelor. Jean-Charles, oh, Jean-Charles, te rog să fii cât mai succint posibil pentru că nu mai avem interpretare decât încă 5 minute. Mulțumesc foarte mult, spune domnul Șlafta. Am doar două lucruri de spus. Domnul Van Nistelrooy a spus un lucru foarte important și anume că ar trebui să privim această coeziune teritorială ca pe o oportunitate, pentru că putem să insuflăm uh, ceva nou în această politică. La punerea în aplicare a politicii teritoriale am putea să privim tratatul și printr-o altă prismă culturală, de mediu și așa mai departe, nu doar prin prisma seacă a tratatului. Și uh, apoi, cred că ar trebui să nu cădem în acea capcană în care politica de coziune este menită doar pentru cei săraci. Cred că trebuie să mergem către o direcție nouă. Uh, criticile cele mai dure atacă politica de coeziune spunând că există doar trei domenii doar trei zone în care politica de coeziune este importantă și necesară. Infrastructurile tradiționale, mai există încă multe regiuni izolate, apoi zonele extrem de sărace și, în al treilea rând, cooperare transfrontalieră. Asta deoarece e imposibil de a găsi un loc mai bun decât acesta pentru intervenție. Dacă ne lăsăm prinși într-o asemenea capcană, dezvoltarea va fi pusă în pericol. Și apoi încă un comentariu pe care probabil Jean îl va dezvolta. Dacă vorbim despre coeziune, să știți că la nivel de țară sunt, am reușit. Guvernele sunt încântate. La nivel regional, însă, cred că statisticile ne înșală, pentru că uh, ni se spune că lucrurile merg bine sau nu merg bine în Europa și în alte părți, dar în orice caz schimbările pe care le observăm noi sunt foarte mici. În interiorul țărilor constatăm disparități care se accentuează tot mai mult și aceasta este problema cheie. Întrebarea este dacă e o problemă pe care o putem soluționa noi sau nu. Mai avem câte un minut pentru ceilalți vorbitori. În ce privește regiunile și cifrele, potrivit ultimelor statistici la Eurostat, pe care nu le-am inventat eu, deci, regiunile sub 75% din PIB sunt 68 în UE 27, 20 în UE 15 și 48 în UE 12. Din 68%, deci avem sub 75%, 65 sunt pentru obiectivul 2. Deci, 4 rămân pentru UE 12, 8, aproape 80, 90 pentru UE 15. Iar între 100 și 150, adică un nivel de performanță destul de limitat, avem 101 regiuni, adică vreo 97% în UE 15 și restul în noile state membre. Deci avem aproape 104 regiuni care se găsesc undeva pe la mijloc. Mulțumesc! Și ultimul vorbitor, da, foarte rapid, în ce privește necesitatea cooperării transfrontaliere, avem, pe de o parte, regiunile care sunt enclave în interiorul unor țări și cred că și despre acestea am putea vorbi ca o cooperare transnațională Atât am avut de spus. Președinte, îmi pare bine că v-ați încadrat. Trec la ultimul punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre informarea membrilor comisiei despre ce s-a hotărât la reuniunea coordonatorilor. Președintele a fost reconfirmat ca raportor pentru Madeira și Azore. Apoi avem raportul privind punerea în aplicare a directivei serviciilor, este alocat grupului liberalilor. Avem apoi simplificarea programului cadru de cercetare, acesta merge la PPE. Și, de asemenea, coordonatorii au mai propus să se ia o decizie până luni la ora 6 după masa cu privire la uh, faptul dacă ar trebui să cerem sau nu un raport din proprie inițiativă privind viitorul politicii de coeziune pentru um, plenara din octombrie. De asemenea, am alocat șapte rapoarte din proprie inițiativă, șase din proprie inițiativă și unul de punere în aplicare. Este vorba despre raportul strategic pe 2010, care a mers la PPE și mai avem încă un raport privind obiectivul 3, care de asemenea merge la PPE. Socialiștii și democrații au primit un raport privind sinergiile fondurilor structurale, iar uh, modificările demografică, demografice merge tot la socialiști și democrați. În ce privește absorpția, raportul merge la ALDE, iar uh, conservatorii și reformiștii primesc raportul privind zonele urbane. Colegii de la grupul verzilor au primit de asemenea un raport INI. Tema încă n-a fost hotărâtă. Vă vom trimite în orice caz toate informațiile cu privire la titlurile rapoartelor, le veți primi. Și am mai vorbit despre mecanismul de sancționare. Este o propunere din partea liberalilor. Vom uh, aborda această temă la una dintre următoarele reuniuni. Și am mai avut o întrebare orală privind de Consiliul de la Toledo. Vom lua o hotărâre la următoarea reuniune din iunie. Vă mulțumesc foarte mult uh, tuturor pentru această discuție rodnică și interesantă. Mulțumesc în special experților pe care o să îi întâlnim astăzi și mai târziu. Ședința se suspendă. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc foarte mult interpreților.